Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch Platz. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că avem o ordine de zi lungă și începem cu adoptarea ordinii de zi. Văd că nimeni nu are obiecții. Spun tuturor uh, bine ați venit Spun bun venit și asistenților, spun bun venit tuturor celor uh, prezenți la ședința noastră de astăzi. Sper că ați avut o vacanță foarte plăcută în care ați putut să vă reîncărcați bateriile pentru a putea continua uh, munca noastră. În legătură cu punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui, președintelui regimul lingvistic conține 12 limbi, de fapt este profilul normal. Apoi o altă comunicare la data de 18 septembrie, de la ora 12.30, în sala ASP5 E2, va avea loc un workshop în legătură cu apa și uh, impactul asupra sănătății. La data de 19 septembrie de la 12.30 până la 14.30 în ASP uh, A3G2 va avea loc o organizare. Uh, un workshop despre uh, ambalarea nesănătoasă a, a produselor. Apoi, a treia comunicare a președintelui. Vă rog să nu vă mirați dacă veți vedea că um, se filmează astăzi la noi în sală. Este vorba de canalul Arte, care filmează, ei o filmează pe colega noastră Corin Lăpaș. Propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, la punctul 3. Este vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013. Vom vota toate secțiunile acestui buget Comisia responsabilă pentru bugete va vota pe datele de 3-4 octombrie. Raportoarea din partea comisiei noastre este doamna Jutta Haug. Haben alle Kolleginnen und Toată lumea are cartelele de vot. Ja, bitte. Kathleen, sufle. Yes, sir. I wanted to go in... Da, am dorit să merg să-mi recuperez cartela, însă Datorită problemelor uh, din clădire nu am reușit să fac acest lucru. Asistenta mea încearcă acum să o aducă. Eventual dacă am putea amâna votul sau să țineți cont de, vot, de votul meu. Domnul președinte, da, vă asigurăm că această sală este una sigură. Din păcate putem să numărăm doar pe cei care au cartela de vot la ei. Putem începe? Sorry, you know. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Jutta. Bine ai venit, Jutta Haug. Drept urmare, putem începe votul. Și acum trebuie să depășim vacanța și să începem munca. Începem cu bugetul uh, pentru anul 2013 cu amendamentele bugetare. Linda. Doamna raportor tocmai a venit de la votul din Comisia pentru Bugete, unde și-a lăsat cartela de vot. Deci, mă întreb dacă nu am putea totuși amânta votul cu 5 minute, pentru că foarte mulți dintre colegii noștri nu au cartelele de vot. Domnul președinte, da, poate uh, puteți trimite un uh, asistent pentru a vă aduce cartelele. Poate Iuta Haug ne poate povesti niște lucruri timp de 5 minute până când toată lumea își uh, recuperează cart- cartelele de vot doamna Haug. Cineva trebuie să meargă la 1C2 pentru că asistenta mea este ocupată în birou, cealaltă asistentă uh, este în uh, sala respectivă, mi-am uitat acolo și telefonul celular, deci nu pot suna. Deci nu știu dacă cineva ar putea merge în sala respectivă să întrebe dacă poate recupera cartela de vot. Yeah. Fine. Danke, vielen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă este să vă spun ceva despre acest dosar, este următorul, următorul lucru. Recomandările mele vis-a-vis de vot sunt următoarele. Acolo unde votăm în mod direct bugetul, atunci am făcut uh, anumite recomandări propriului meu grup politic, recomandări care, desigur, sunt valabile uh, pentru întreaga comisie. Să avem peste tot un minus acolo unde este vorba de proiecte pilot care nu au primit nota A sau B din partea comisiei. Două propuneri nu au fost uh, înaintate deloc, astfel încât nu au putut să fie analizate și evaluate de către comisie. Deci sunt propuneri care au primit nota D. Drept urmare, nu au niciun fel de șansă să fie puse în aplicare în acest moment. Deci acolo am prevăzut un minus. Apoi, amendamentele care nu țin de um, competențele noastre, de competențele Comisiei Envi sau de competențele uh, colegilor din Comisia Envi. Sunt amendamente care depășesc aceste competențe. Sunt uh, deseori cereri care merg dincolo de proiectul de buget. De exemplu, 63, uh, amendamentul 6316 care se referă de fapt la Comisia uh, a, Agri dar și amendamentele 63.18 și 63.21. Eu sunt convinsă că, până la urmă, comisia noastră va fi unită pentru a susține egalitatea între sexe în domeniul cercetării. Însă nu cred că ține de competența noastră să cerem acest lucru la noi, la Comisia ENVI. Acest lucru trebuie să, această cerere trebuie să vină din partea Comisiei pentru Drepturile Femeilor sau din partea Comisiei um, um, pentru cercetare. Apoi, la 63.14 și 63.15 este vorba de uh, domeniul de sectorul pescuitului și aici s-a cerut să mergem dincolo de propunerea comisiei și consider că nu este cazul. Mai este un alt punct la care am prevăzut un, un minus, 63, 65. Mai mulți europarlamentari își doresc la acest punct să extindă temeiul juridic pentru programele de sănătate. Din păcate, dragi colegi, acest lucru nu este posibil. Nu putem ca în cadrul unei proceduri uh, bugetare să, uh, să modificăm să, uh, să modificăm temeiul juridic pentru un program. Drept urmare, la punctul 63-65 am prevăzut din nou un minus, un amendament asemănător se regăsește și când vine vorba de însănătatea plantelor. Într-adevăr, aici este posibil să, să extindem puțin tema juridic și acum trebuie să mărturisesc că dacă nu mi sosește repede cartela de vot, prea știu ce să vă mai spun. Sper că recomandările mele vor fi acceptate și urmate de colegii mei. Domnul președinte, mulțumesc, Iuta, sper că și, sper și eu că îți va sosi cât mai repede cartela de vot. Și aș spune să începem cu primul uh, vot. Votăm amendamentul 63-37. Cine este pentru? Vă rog să ridice mâna. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 63.13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 63.08. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 63.09. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 63.10. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 63-16, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63-03, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63-04, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63-34. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 63-46. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 63-42. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 63-47. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 63 46 cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă 63 42 cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă 63 47 cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă 63 47. Cine stă pentru? Împotriva. Abținări. Se adoptă. 6301 și 63, 6301 este caduc, 6364 a fost retras și continuăm cu 6352. Cine stă pentru? Împotriva. Abținări. Se adoptă. 6340. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6302. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem acum două um, amendamente identice. 6332 și 6311. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Apoi urmează alte două amendamente identice, 63, 35 și 63, 12. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 63, 28. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. 63, 62. Sau doriți să verificăm foarte bine, verificăm prin vot electronic amendamentul 6328, putem face acest lucru pentru că și raportarea are cartela. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Foarte bine. A fost respins. Deci vă rog să aveți încredere în președinte. 63-62. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins cu aceeași majoritate. 63, 17, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 63, 18, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 63, 19, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 63, 39, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63, 20, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 63, 21, cine stă pentru, Împotrivă, abțineri se respinge, 63-22, cine este pentru, Împotrivă, abțineri se respinge. 63-14, cine este pentru, Împotrivă, abțineri se respinge, 63-15, cine este pentru, Împotrivă, abțineri se respinge. 63-05, cine este pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 6306. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 6300, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ver- verificăm. Cine dorește verificarea? Wer hat hier den Scheck gewünscht gerade? Cine și-a dorit să verificăm? Nu. No. Nu? No? mi se, mi se, mi se pare că <laughs> este interesant când uh, asistenții cer o verificare. Cred că doar uh, membrii acestei comisii au dreptul de a cere acest lucru, dar oricum verificăm prin vot electronic amendamentul 6300. S-a închis votul, 24 împotriva, 19 pentru, respins. 63-38, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 63-36, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63-24, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63-51, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63-43, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, 65, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 63, 41, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 63, 44, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 63, 31, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63-49. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63-26. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63-33. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63-45. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63 63, 48. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 63, 61. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și 63, 60 este caduc. Drept urmare, am ajuns la sfârșitul primului vot. Al doilea vot urmează imediat. Äh, wir fangen an mit Abänderungs Începem cu amendamentul 1, vot pe părți. Acest amendament este împărțit în patru părți. Votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A treia parte. Cine este pentru? împotriva, abținării. se respinge. A patra parte, cine este pentru, împotriva, abținării. se respinge. Ajungem la amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abținării. se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abținării. se adoptă. 4. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 5. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 7. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 6. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 8. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 9. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 11. Nu, se respinge și cele scuze, domnul președinte. 11, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 12, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 13, cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge, 14 cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, 15 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 16 cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, 17 cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, 18. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. 20. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se respinge. 19. Pentru. Împotriva abținerii. Se respinge. 21. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge, 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 29, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, 30, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votul final. Ca întotdeauna vot electronic. S-a, des- s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 37 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio obținere. Felicitări Iutei Haug pentru ambele avize votate cu succes. Ja, bitte, Herr Kollege. Vă rog, domnule coleg. Eu nu sunt stat. Mulțumesc. Avem interpretare în limba portugheză? Aș vrea să știu din ce motiv nu am eu interpretare în limba portugheză. Mhm. Je peux répéter en français. Pot să repet în franceză. Vă întreb dacă există un motiv pentru care nu am traducere în limba portugheză. Ia. Es gibt einen Grund, nämlich weil wir hier nur 12 da, există un motiv, faptul că avem doar 12 cabine în această sală. Știu că nu este o situație optimă, dar în uh, această sală pur și simplu nu avem mai mult spațiu, nu avem la dispoziție mai multe cabine. Acesta este motivul pentru care nu există interpretare în portugheză. Uh, Uh, profilul lingvistic ține seama de limbile care sunt cel mai des folosite și, din păcate, portugheza este numărul 13. Nu, nu se încadrează în cele 12 cele mai des folosite. Ca raportor din umbră, când există un raportor din umbră, cred că ar fi logic să existe atunci cabina limbii respective în acest caz. Aceasta este părerea mea personală. Es ist leider nicht vorgesehen, aber wir werden das beim nächsten Mal berücksichtigen. Din păcate, acest lucru nu este prevăzut, însă vom ține seama de această propunere la următoarea uh, ședință. Acesta este regimul lingvistic și celelalte 14 limbi nu sunt reprezentate, însă aveți dreptate și pe viitor um, vom vedea exact care este situația cu raportorii din uh, umbră. Acum ajungem la Slovena. Da, aș dori să vă cer ca pe viitor și limba uh, slovenă să existe interpretare și pentru limba uh, slovenă, pentru că și eu sunt raportor din umbră și nu am interpretare în limba mea maternă. Vă mulțumesc. Domnul președinte, trebuie să spun din nou foarte clar și pentru mine este foarte important că Parlamentul European este unul în care se respectă toate uh, limbile, dar în această situație în care avem o sală cu doar 12 cabine, a trebuit să aplicăm această regulă care ține seama de frecvența utilizării limbilor oficiale. Alternative wäre gewesen, keine Haushaltsabstimmung. Genau. Und äh, die Alternative wäre gewesen, nicht über. Alternativa ar fi fost să nu votăm uh, bugetul acum, un lucru pe care cred că nu și l-ar fi dorit nimeni. Deci am luat notă de propunerile dumneavoastră și acum aș propune să continuăm cu uh, ordinea de zi. Uh, descărcarea de gestiune 2010, Agenția Europeană de Mediu. Și aici uh, primește cuvântul colega noastră Iuta Haug. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu aveți nimic împotrivă, eu aș dori să mă refer acum la toate cele trei rapoarte referitoare la descărcarea de gestiune, pentru că în plenara, în mai, s-a hotărât ca pentru cele trei uh, agenții, pentru Agenția pentru Siguranța Alimentară, pentru Agenția Responsabilă pentru Medicamente, să fie amânată acordarea descărcării de gestiune. Această amânare a fost hotărâtă doar pentru aceste trei agenții. Noi am spus că, datorită faptului că, până la urmă, comisia noastră este competentă din pentru ele. Dorim să redactăm, să elaborăm un raport și în raportul meu, de fapt, nu se regăsesc multe lucruri noi. Unele lucruri noi sunt cele pe care le-am discutat în cadrul uh, procedurii de descărcare de gestiune în primăvară și este vorba de interes, conflictele de interese atât când vine vorba de personalul agențiilor respective, cât și în um, consiliile administrative ale agențiilor respective sau în comisiile și comitetele științifice a agențiilor respective trebuie tratate cu mare grijă. Agențiile ar trebui să elaboreze o politică care să asigure um, o evitare a oricărui conflict de interese, dacă este posibil. Raport, uh, raportoarea Comisiei pentru Bugete s-a referit la criteriile OCDE și a afirmat că toate agențiile ar trebui să respecte aceste criterii ale organizației OCDE. Eu am încercat, când vine vorba de administrațiile publice, și de nivelul public din Europa să găsesc administrații care uh, respectă aceste criterii și, din păcate, sunt foarte, foarte puține care fac acest lucru. În același timp, trebuie să spun că dacă cerem acest lucru agențiilor, și este evident că agențiile europene sunt o parte a administrației europene, atunci nu ar trebui să cerem doar lor uh, respectarea acestor criterii, ci întregii administrații și tuturor instituțiilor europene. Vă aduceți aminte că în primăvară și apoi, în uh, decursul procedurii bugetare, Comisia a spus că va asigura un echilibru mai bun și că au nevoie de un echilibru mai bun în um, comisiile pe care le folosesc și ei. Deci avem nevoie de un grad mai mare de transparență și eu am reanalizat situația celor trei agenții și după cum nu am putut uh, să o fac uh, inițial, nu pot nici acum să recomand amânarea descărcării de gestiune. Doresc ca acum să acordăm descărcarea de gestiune uh, acestor trei agenții și uh, directorilor acestor agenții pe data de 19 septembrie, atunci când vom vota la noi în comisie și în ședința plenară din uh, octombrie. Sper că recomandarea noastră va fi respectată și de Comisia pentru Bugete. Discut cu cei de la Comisia pentru Bugete în continuare și sper că vom putea încheia uh, vom putea încheia în cele din urmă acest uh, dosar. Mă, buc, Mă bucură faptul că avem un raportor foarte competent um, care se ocupă de acest dosar. Uh, colegul nostru, Gerbrandi, se ocupă de descărcarea de gestiune pentru anul 2011 și eu plec de la premisa că, datorită acestui fapt, uh, lucrurile se vor decurge foarte bine. Îți mulțumesc, Iuta, Hauk. Am o listă lungă de vorbitori. Avem fiecare are la dispoziție doar uh, două minute. Primul este uh, colegul nostru Gerbrandi, care este raportor pentru descărcarea de gestiune pentru anul 2011. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, Iuta pentru cuvintele frumoase și uh, Mulțumesc, Dagma, pentru limbajul corpului foarte călduros. Sunt de acord întru totul cu um, poziția descrisă de Utah Hawk, dar uh, mă îngrijorează ce se întâmplă în Parlamentul European în ceea ce privește descărcarea de gestiune a Agenției de Mediu Înconjurător. Vă rog pe dumneavoastră, din colegii mei din Comisia Envi, să, haideți să ne implicăm cu toții, fiindcă am senzația că se întâmplă ceva dubios un fel uh, de vânătoare, de vrăjitoare care se întâmplă acum împotriva acestor agen- acestei agenții, care nu este întemeiată pe fapte, nu avem uh, noi o autoritate, nu se bazează pe autoritatea și competența noastră, ci pe alte lucruri pe care nu vreau să le menționez aici. Se discută acum această chestiune la Comisia pentru Control Bugetar. Uh, avem amendamente din partea raportorului care sunt foarte personale față de directorul executiv, unde se cere ca autoritatea pentru descărcare să fie implicată în numirea viitorului director executiv. Acesta este un exemplu de acțiuni care n-ar trebui să fie întreprinse de noi, de Parlamentul European. După mine se întâmplă ceva ciudat aici dat fiind regulamentul, finan- dat fiind regulamentul financiar și rapoartele pe care le-am primit din partea auditorilor, au, din partea auditorilor noștri, nu văd niciun motiv pentru a nu acorda descărcarea de gestiune a Agenției de Mediu. Nici în mai nu am avut, nu am avut motive când am votat și nici acum. Aș dori să felicit pe Jackie McLean pentru modul în care a cooperat cu Parlamentul. Ne-a oferit toate informațiile necesare, toate informațiile pe care le-am solicitat și chiar, chiar um, având aceste informații primite din scurt de la agenție. Totuși, raportorul de la Comisia pentru Control Bugetar regretă faptul că nu am primit informații suficiente. Vă rog, deci, din uh, suflet să discutați aceste, acest lucru la grup și să încercăm să acordăm descărcarea de gestiune la toamnă. În mai uh, s-a, a, fost a fost o diferență de numai 38 de voturi și cred că putem dobândi majoritatea pentru a acorda descărcarea de gestiune. Colegii Gabrandi. Vă mulțumesc, domnul Gerbrandi. Acum Corin Lepaș, două minute. Si, monsieur. Président. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește Agenția pentru Mediu, sunt întru totul de acord cu, tot, cu ce a spus colegul Ghebrandi. Nu era niciun motiv pentru care să nu acordăm a, a descărcarea de gestiune, iar uh, calitatea activității acestei agenții este de la sine evidentă. Iată de ce sunt întru totul de acord cu ce s-a spus adineauri. Acum, în ceea ce privește EMA, Mă bucur că agenția a anunțat că va avea un sistem ex ante și ex post a declarațiilor de interes, făcându-se o comparație între informațiile furnizate de specialiști la nivel național. Solicit uh, agenției să comunice mm, la COCOBU un calendar precis al acestui sistem care merge într-adevăr în direcția cea bună. În ceea ce, în ceea ce privește EFSA, eforturile desfășurate de colegii noștri pentru a soluționa problemele care există la EFSA au dat roade, iar noua politică a EFSA reprezintă un mare pas înainte. Lucrurile nu sunt perfecte, dar, fără îndoială, acesta este un progres. Cu toate acestea, trebuie să exercităm în continuare presiune. Nu putem să ne prefacem că această problemă nu a existat niciodată. Iar uh, raportul elaborat de Ernst Young, Young ne arată că trebuie îmbunătățite uh, procedurile de monitorizare și expertiză. Iată de ce consider că trebuie să fim în continuare foarte atenți la evoluția acestei agenții și uh, trebuie să vedem ce se va alege cu aceste uh, ce se va alege de aceste reguli noi. Regulile noi sunt foarte bune, dar trebuie să vedem cum vor fi aplicate, trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor noastre față de o agenție de expertiză europeană de care avem mare nevoie. Vă mulțumesc! Ana Rosbach. Mulțumesc, Ana Rosbach. Ana, acum cuvântul două minute. Yeah, I'll try to do... Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vorbesc engleză. Grupul nostru a cerut uh, un tratament mai riguros a conturilor agențiilor europene, fiindcă este vorba de banii contribuabililor și trebuie să fie cheltuiți cu mare atenție. S-au manifestat unele probleme comune în aceste agenții, mai ales în cazul EMA. Credem că toate deciziile de descărcare trebuie uh, să se bazeze pe orientările OCDE pentru a ne asigura că există o um, recunoaștere internațională a auditului financiar și a datelor financiare, dorim să se aplice standardele internaționale pentru toate organismele și instituțiile noastre. Am încercat să înaintăm amendamente care să, să ne consolideze nouă poziția în comisia noastră. Grupul nostru nu este convins că merită să se acorde descărcarea de gestiune din uh, motive pe care, care au fost menționate până acum și pe care le cunoaștem foarte bine. Nu cred că ECR va vota pentru. Mulțumesc. fie Fiana, 2 minute. Cristof Fiana, acum tot două minute. Mulțumesc. Eu m-am ocupat de descărcare de gestiune pentru agenția acum câțiva ani și vreau să vă spun că situația de față, în situația de față, eu cred că prin cooperare constructivă vom uh, reuși să acordăm descărcarea de gestiune în curând și uh, vom reuși să uh, finalizăm acest proces, mai ales la EMA și EFSA. Acestea fiind spuse, trebuie să ne dăm seama că procedura de descărcare prezintă și unele provocări, cum ar fi conflictul de interese, despre care am vorbit, chiar dacă eu unul nu sunt de acord cu toate criticile ridicate în timpul acestui proces, trebuie să ne amintim că unele dintre argumentele ridicate și chestiunile adresate sunt foarte importante. O întrebare foarte importantă este relația între ONG-uri și instituțiile europene. Trebuie să ne asigurăm într-adevăr, că sunt organizații non-guvernamentale și că reprezintă, într-adevăr, societatea civilă, fiindcă câteodată am impresia că creăm aceste uh, organizații uh, non-guvernamentale guvernamentale. Nu ne dorim asta în uh, Europa, bineînțeles. Cred că unele dintre aceste aspecte necesită mai multă analiză din partea noastră nu consider că sunt motive suficiente pentru a nu acorda descărcarea de gestiune, dar aceste întrebări care au fost ridicate în timpul uh, acestui proces nu trebuie date uitării doar fiindcă nu ne-a convenit procesul. Mulțumesc. Uh, doresc să spun acestor doi colegi, Ana Rosbach și Cristian Fellner, că limbile lor materne, pentru limbile lor materne exista interpretare și ați fi putut uh, vorbi în limba dumneavoastră. Oricum, Criton Narsenis acum uh, are cuvântul. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Mulțumesc, pot să vorbesc limba greacă. Aș dori și eu să sprijin și să uh, subliniez importanța activității Agenției pentru Mediul Înconjurător. Aș putea chiar să spun că activitatea desfășurată de această agenție ne dă motive să fim mândri. Într-adevăr, este un exemplu de agenție independentă care nu se mulțumește cu aplicarea birocratică a mandatului său și a instrucțiunilor care au fost elaborate în vederea funcționării sale. Este vorba despre o agenție care se ocupă de fond, de substanță, pentru a oferi cetățenilor europeni un produs de calitate. Iar această agenție, după părerea mea, și-a făcut treaba foarte bine. Și toată această animozitate împotriva agenției de mediu mi se pare că este legată uh, mai, de, mai degrabă cu, mai legată de unele probleme care au existat mai degrabă la EFSA decât la, la EFSA decât altundeva. Uh, astfel încât vă rog foarte mult să discutați la nivel intern uh, uh, despre această chestiune, fiindcă e vorba până la urmă despre o organizație pe care o cunoaștem foarte bine. Eu am avut ocazia în nenumărate rânduri să lucrez cu Agenția Europeană de Mediu. Iar dacă nu apărăm noi uh, activitatea acestei agenții, atunci nu ne putem aștepta ca la plenară să se întâmple altceva. Cred că este răspunderea noastră să facem ceva. Vă mulțumesc. Mhm. Oconi. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Oconi. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să revin acum uh, la cele spuse despre Agenția Europeană pentru Medicamente și de Mediu. Sunt întru totul de acord cu ce s-a spus și nu o să mai zăbovesc asupra acestor aspecte. Acum, în ceea ce privește EFSA, într-adevăr, în trecut s-a observat că se manifestau unele probleme în ceea ce privește conflictul de interese, declarația uh, intereselor și lipsa de transparență a acesteia în ceea ce privește unii experți. Vreau să vă spun că am vizitat uh, EFSA, ne-am deplasat acolo și am fost primiți de uh, angajații acestei autorități europene la Parma și am uh, discutat îndelung, am avut o, dezbat, o discuție foarte importantă cu uh, Direcția Generală a EFSA. Am discutat foarte mult despre aceste probleme. Poate ar fi binevenit să mai discutăm cu doamna director executiv, fiindcă în momentul în care, în momentul în care sunt aleși uh, experții, se reunește un uh, consiliu al celor înțelepți pentru a decide ce experți vor fi uh, alocați rapoartelor. Cred că um, Parlamentul este, ar trebui să fie invitat printr-un Parlamentul European este și el invitat, uh, un membru. Acum nu am chiar toate informațiile, dar nu știu dacă membru sau membrii care sunt aleși să se deplaseze la acest uh, comitet de comis de selecție uh, sunt disponibili să se deplaseze acolo de fiecare dată. Poate că ar fi bine ca la noi, la comisie, de fiecare dată când EFSA solicită prezența Parlamentului European în acest comitet de selecție, ar trebui ca noi împreună să hotărâm cine va fi persoană, cine va fi um, uh, membrul Parlamentului European din comisia noastră care va se va deplasa acolo și care ne va reprezenta în comitetul de selecție. Persoana care își va lua angajamentul să meargă acolo. Vă mulțumesc. Acum primește cuvântul uh, Dagmar Roth-Berend, care este uh, persoana de contact cu uh, Emma, nu cu EFSA. Dagmar, te rog. Mulțumesc, Matias. Cu acest uh, prilej o să vorbesc și despre alte agenții. În ceea ce privește procedura, așa cum a spus doamna Oconi, procedurile sunt stipulate la nivel legislativ. Bineînțeles, Parlamentul, ca de obicei, uh, participă la uh, în Consiliul de Administrație, dar nu își face simțită prezența la nivelul grupurilor de lucru, fiindcă aceasta este o chestiune administrativă la uh, latitudinea agențiilor. Noi uh, putem să cerem o versiune a statutului atunci când va fi publicat pentru a ne asigura că există uh, reprezentanții Parlamentului European și în Consiliul de Administrație al EFSA, fiindcă numai acolo nu avem, nu suntem reprezentați, am considerat întotdeauna că este o greșeală acest lucru în momentul în care acum 10 ani am decis asupra statutului acestei agenții. Aș vrea să fac câteva observații, dacă îmi permiteți, în ceea ce privește uh, unele dintre aspectele ce nu au fost ridicate, um, aș dori să-i spun, uh, care au fost ridicate, Corin uh, Lepaj, de pildă, um, ai spus uh, că există un conflict de interese în, la Agenția pentru Medicamente, Europeană pentru Medicamente, bineînțeles, au un, un departament inter și cred că nu, e, nu avem de ce să le cerem un calendar foarte clar, fiindcă s-a făcut acest lucru. Toată lumea a predat declarațiile de conflict de interese uh, dar s-au, dar s-au mai schimbat lucrurile. Există un departament un, pentru care nu plătim noi, bineînțeles, fiindcă noi nu putem uh, majora bugetul uh, acestei instituții. Uh, deci, cred că situația este mult prea bună acolo. Acum, se cere ca EFSA să fie o, mai mult o, ex, o agenție de expertiză, de experți. Ar fi o idee bună, da, dar după aceea ar trebui să fim mai îndrăzneți și în momentul în care discutăm uh, alcătuirea și sediul agențiilor. Ar trebui să spunem Consiliului care hotărăște acest lucru dacă um, a zvârlit agenția în cine știe ce colț uitat al Europei, atunci uh, să, uh, să plătiți mai uh, bine experții căr- pe care, cărora le cereți să călătorească trei zile pentru o reuniune de câteva ore plătiți destul de prost. Asta e vina noastră că nu ne manifestăm mai vehement în legătură cu acest lucru. Christopher, Încerc să fiu uh, succintă, dar încă două, două, două, trei cuvinte. Nu am vorbit prea mult în ultimele săptămâni. Dar vreau să spun, să spun câte ceva lui Christopher și, și colegilor de la PP, uh, ong ul Christopher. Haideți să, hai să vorbim despre asta, fiindcă eu nu cred că există un ONG care să nu primească bani publici pentru proiecte. Și după aia avem ce ai spus tu, Uh, prietenii pământului și așa mai departe, ONG-uri de genul ăsta vor fi privite altfel. Deci e un, un, o chestiune sensibilă. Acum, Comisia pentru Control Bugetar. Eu uh, îi respect pe toți colegii mei. Da, Matias, o să mă opresc imediat, dar vreau să, să le cer colegilor de la PPE să discute acest lucru la grupul politic. Dacă ar exista un coleg care se folosește de poziția Parlamentului European pentru a uh, Uh, câștiga puncte acasă, în mass media. Um, poate ar trebui să fim atenți. Nu, însă nu putem să începem acum o vânătoare de vrăjitoare. Dacă spunem într-o conferință de presă, încă din capul locului, uh, încă de la începutul procedurii bugetare, că un, că directorul agenții, un, un director al unei agenții uh, europene trebuie să fie concediat și că, și că ea, domnia sa, doamna Monica Vacovei, uh, o va da afară pe această directoare, uh, este îngrozitor. Momentul în care acest, uh, acest proces va fi finalizat, trebuie să vedem cât a costat agenția să răspundă formularului de întrebări care nu diferă foarte mult de uh, cel dinainte și cât, uh, cât, uh, câte ore suplimentare s-au făcut, câți angajați s-au folosit pentru toate acestea. Vă mulțumesc! Bonus! Da, aceasta ați primit un, o primă pentru calitatea dumneavoastră de persoană de contact cu această agenție. Acum dau cuvântul colegei noastre, Satu Hasi. Mulțumesc! On, on the environmental agency. O să mă concentrez pe Agenția Europeană pentru Mediu. Sunt de acord întru totul cu, cu domnul Gerbrandi. Directorul acestei agenții a făcut într-adevăr o treabă excelentă, mai ales prin îmbunătățirea comunicării în această agenție. Și cred că aici, când vorbim vorba despre descărcare, nu vedem lucrurile foarte clar. Eu cred că, într-adevăr, el a dat dovadă de faptul că a făcut uh, apel la metode de inovare, eh, de comunicare absolut novatoare. Vreau să vă spun că nu văd niciun fel de motiv în aceste condiții de a nu le acorda și lor descărcarea. Una dintre regulile din jocul cinstit, fair play, este că regulile nu se schimbă în timpul jocului și nu mi se pare normal ca chiar înainte de plenară să se trimită o listă imensă de întrebări care așteaptă răspuns. Nu mi se pare cinstit o astfel de procedură. Cât privește criteriile, eu niciodată nu m-am gândit la acest aspect. E interesant, însă eu cred că, până la urmă, discuția trebuie să fie mult mai vastă, să vizeze toată mașinăria și mecanismele Uniunii Europene și să, să, să acopere o perioadă mai lungă, cum ar fi uh, acest an și nu numai această agenție. Bineînțeles că toată lumea trebuie să respecte legislația europeană, dar este clar că nu putem să venim tot timpul cu noi criterii și cu noi criterii care să vizeze numai anumite agenții și nu pe toată lumea. Mulțumesc, Sato Hasi. Și acum are cuvântul Jackie McLeod din uh, partea Agenției Europene de Mediu. Aveți la dispoziție 3 minute. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc. Domnule președinte, nu aveam intenția să iau cuvântul, dar mulțumesc tuturor celor care s-au exprimat pentru uh, aprecierea și recunoașterea eforturilor noastre și mă bucur că am ocazia să particip la această dezbatere privind descărcare. Mă aștept ca și în următoarele săptămâni să beneficiem de același tip de sprijin ca să putem să realizăm ceea ce ne-am promis. În orice caz, uh, mulțumesc mult pentru sprijinul deja exprimat. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, ceilalți reprezentanți ai agențiile doresc să intervină. Andreea Spot, vicepreședinte la EMA. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, doresc să spun um, ce sentiment plăcut este să auzi o judecată atât de echilibrată din partea unei comisii uh, parlamentare vis-a-vis -vis de agențiile europene. Apoi, uh, dacă îmi permite să mă refer la un uh, lucru, din momentul în care s-a hotărât această amânare a acordării descărcării de gestiune, s-au făcut foarte mari um, eforturi pentru a depăși aceste probleme, însă situația este una dificilă, poate pe viitor va fi mult mai greu să, să găsim experți pentru activitățile noastre, pentru că pentru că foarte mulți experți nu doresc să, să renunțe la pozițiile pe care le ocupă în cercetare și în industrie în acest moment. Și în acest moment, ă, aceste criterii OCDE au fost amintite în decursul ă, procedurii de descărcare de gestiune. Și Curtea de uh, audit uh, încă nu și-a elaborat raportul final. Acesta va fi, va fi prezentat abia în octombrie-noiembrie. Deci noi nu am primit nici nicio științare oficială din partea Curții Europene de Conturi pentru a ține seama de aceste criterii. Deci vă mulțumim și noi pentru că ține seama de aceste um, criterii. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul reprezentantul uh, agenției EFSA. Mulțumesc. Domnule președinte, în numele agenției mele vreau și eu să mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am primit uh, astăzi aici. Raportul este unul echilibrat, așa cum a fost el publicat, conceput. Aș dori să vă spun, să vă explic că în această perioadă am cooperat cu raportorul și am încercat să aducem toate clarificările și lămuririle care au fost solicitate, informații suplimentare și să vedem și unde este loc și de mai bine când vine vorba de politici și de conflictele de interese. Și cred că am făcut aceste eforturi într-adevăr și în paralel noi uh, în, pe plan intern și pe de altă parte și pe plan extern au avut loc aceste evaluări plus cooperarea pe care am desfășurat-o împreună cu Curtea de Conturi. Deci trei eforturi care s-au desfășurat în paralel, care vizează cu toatele îmbunătățirea practicilor noastre, dar vreau să vă dau asigurări astăzi că la EFSA sistemul funcționează. Bineînțeles că el poate fi îmbunătățit, însă este un sistem absolut funcțional și așteptăm cu nerăbdare să vedem care sunt rezultatele acestui triplu exercițiu. Mă bucur că ne sprijiniți și rezultatele sunt, zic eu, pe măsură. Pe de altă parte, vreau să menționez ceva legat de implicarea Parlamentului în selecționarea acelui panel sau de experți uh, noi apreciem această implicare, această participare, acest, faptul că Parlamentul participă la ședințele de selecție. Parlamentarii sunt invitați în mod regulat la selecții și la aceste discuții și mă bucur foarte mult, încă o dată, cum vă spuneam, că Parlamentul se implică și este prezent la aceste discuții. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Trebuie să spunem în primul rând că agențiile sunt independente, este un lucru care deseori uh, se uită. Dacă Parlamentul dorește să participe la uh, lucrările acestor agenții, atunci trebuie să țină seama, de exemplu, de calendarul fiecare instituții în parte. Deci, din punctul de vedere al procedurii de acordare a descărcării de gestiune pe anul 2010, a existat un mandat și eu deseori am avut uh, sentimentul că s-a uitat complet care a fost uh, mandatul respectiv. Și pot să vă spun că în calitate de președinte al acestei uh, comisii, noi vom analiza situația foarte atent Dar, în general, avem de a, uh, trebuie să vedem care sunt competențele Comisiei uh, pentru Mediu și Comisiei pentru Control Bugetar. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă când se evaluează o situație, pentru că investim eforturi uh, mari, investim foarte mult timp pentru a discuta cu agențiile, avem întotdeauna o persoană de contact pentru agențiile respective. Deci, în momentul în care este ales un nou parlament, este aleasă și o nouă persoană de contact și se discută foarte clar care sunt uh, competențele persoanei respective și vom face acest lucru și pe viitor. Și am, am întreținut un uh, contact uh, regulat și cu directorii agențiilor, am discutat Uh, despre problemele existente și pot să vă spun că în ultimele șase luni comunicarea între Parlamentul European și agențiile europene au, a fost mai bună, pentru că aceste agenții europene aduc o adevărată plus valoare pentru cei 500 de milioane de cetățeni europeni, pentru că cu toții profităm în urma activității și competențelor acestor agenții. Dacă ne dorim, într-adevăr, să avem cei mai buni uh, experți la aceste agenții. Ne dorim în același timp și transparență. Este un uh, echilibru greu de atins, să nu reglementăm prea mult și nici prea puțin. Trebuie să găsim până la urmă um, echilibrul potrivit, pentru că, după cum am spus, aceste agenții reprezintă o valoare adăugată și pentru munca noastră, și din punctul de vedere al costurilor pentru anumite cereri, va trebui să analizăm situația. Pentru că acest punct este unul foarte interesant. Ce mandat are de fapt un uh, raportor? Și, în concluzie, aș dori să spun că din punctul de vedere al uh, jignirilor uh, personale, cred că Parlamentul ar trebui să intervină mai, de, mai devreme, pentru că nu a fost uh, o, o măsură onestă și dacă sunt atacate anumite persoane, atunci eu trebuie să spun că acest lucru îmi pare mie personal rău și cred că trebuie să fim atenți pe viitor când atacurile devin uh, personale, eu nu voi mai uh, permite acest uh, lucru și cred că trebuie să intervenim mai puternic, pentru că relațiile cu agențiile europene cred că sunt foarte importante și îmi cer scuze că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri și în Comisia Envi vom vota pe data de 19 septembrie, Comisia de uh, Control Bugetar va vota pe 16 octombrie. Am încheiat punctele 4, 5 și 6 și ajungem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, substanțele prioritare din domeniul politicii apei și cine ar putea să fie mai potrivit pentru a se ocupa de acest dosar decât colegul nostru Richard Zeber și va primi cuvântul dar vom aștepta un minut pentru ca cei care doresc să părăsească sala să o poată face. Deci cei care doresc să părăsească sala pot să o facă acum, dar sunteți cu toți invitați să rămâneți în continuare alături de noi. Dar văd că toată lumea dorește să rămână și acum îi dăm cuvântul colegului nostru Richard Sebăt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, sper că doamna Iuta Hauk părăsește sala nu pentru că nu este interesată de politica apei, ci pentru că este mai interesată de politica bugetară. Cred că, într-adevăr, trebuie îndreptată situația bugetară a agențiilor. Haideți acum să vedem ce se întâmplă cu revizuirea directivei referitoare la substanțele prioritare din domeniul politicii apei, apei. Cred că trebuie să spun câteva cuvinte despre contextul acestei propuneri. Um, cred că știți cu toții că avem directiva cadru pentru apă din anul 2000, care prevede să existe o stare bună ecologică și chimică a apelor până în anul 2015. Comisia, pe baza acestui cadru legislativ de bază, a făcut o listă de 33 de substanțe prioritare, o listă care a fost acceptată de noi și care se regăsește în anexa 10 a directivei cadru pentru apă. Acest lucru înseamnă că în momentul în care valorile uh, prag pentru aceste uh, 33 uh, de substanțe din anexa ce sunt atinse, atunci uh, există o situație bună din punct de vedere chimic pentru ape. Există o altă, un alt grup de substanțe, uh, substanțele uh, care sunt deosebit de uh, toxice și și pentru acestea trebuie să ajungem la anumite valori până în anul 2015 dar ele ar trebui să fie eliminate treptat în următorii 20 de ani. Trebuie să spunem de la bun început că Comisia, împreună cu diferite comisii, cu ONG-uri, cu experți din partea statelor membre, a um, trecut printr-un proces de alegere foarte complicat care se bazează pe articolul 16.2 din uh, Directiva Cadru pentru Apă și pentru a numi mai multe alte substanțe prioritare. Și acum a venit o propunere care se referă la 15 alte substanțe care sunt foarte uh, importante, cel puțin din punct de vedere politic, mai ales pentru că se regăsesc trei substanțe care sunt folosite și în domeniul medical. Acestea sunt evaluate conform articolul 16, după cum am spus, sunt substanțe uh, foarte sensibile pentru că sunt, um, se regăsesc, sunt acoperite de legislația pentru substanțe chimice, uh, de legislația pentru biocide și pentru pesticide. În plus, mai am depășit deja două procese de stabilire a unor substanțe prioritare. Au fost uh, adunate mii de date la nivel european de care s-a ținut seama în acest proces și apoi procesul se bazează de asemenea pe, pe anexa 3 din uh, directiva EQS. Deci, vedem foarte clar că a existat un proces foarte Uh, foarte complex și care a adus la alegerea acestor 15 substanțe prioritare. Desigur, este foarte dificil pentru Parlament să propună modificări pentru că procesul a fost unul care a durat foarte mult timp, au fost implicați ONG-uri, experți din partea statelor membre și așa mai departe și nu ar trebui să uh, uităm de acest lucru. Trebuie să înțelegem care este rolul Parlamentului European și trebuie să recunosc că acest proces a fost foarte bine pregătit de către Comisie și poate îmi permiteți uh, în acest context să să spun că din, din păcate Um, din păcate, nu s-a ținut seama de aspectele politice a acestei propuneri și de aspectele legate de costuri. Dar, din punctul de vedere al uh, directivei um, cadru pentru apă și din punctul de vedere al standardelor de calitate da, de mediu, uh, s-a luat o poziție foarte severă. Nu vă voi spune care sunt toate aceste substanțe. Colegii interesați de ele le vor găsi în propunere. Este vorba de dioxine, de ierbicide, pesticide, de trei substanțe medicale, de asemenea, care sunt uh, propuse. Ce este important? Statele membre, în urma acestei propuneri, în cadrul planurilor de gestionare a bazinelor râurilor ar trebui să țină seama, să includă aceste substanțe și nivelurile respective ar trebui să fie atinse până anul 2020. Important este că în această propunere nu se amintește obligativitatea. Deci, statele membre sunt libere să aleagă modalitatea prin care vor ajunge la uh, nivelurile respective. Deci există un grad mare de flexibilitate în această propunere. Au fost uh, efectuate mai multe studii, dar ținând cont de faptul că există acest grad de flexibilitate pentru statele membre, eu aș critica totuși uh, propunerea Comisiei care ar fi trebuit să țină seama mai mult de situația din fiecare stat membru, pentru că acum ne aflăm în fața unei provocări mari pentru a, de a explica Consiliului de ce avem nevoie de, de punerea pe această listă a substanțelor, substanțelor respective. Cred că situația ar trebui să fie explicată mai clar pentru că explicațiile nu sunt suficiente pe baza directivei cadru, cadru pentru apă. Costurile de monitorizare, conform um, evaluărilor comisiei, se ridică la 16-20 de milioane de euro. În plus, um, mai există și costuri de vreo 20-30 de milioane de euro. Nu sunt costuri atât de mari. Există, desigur, și alte evaluări care uh, care mm, vorbesc de costuri și mai mari, dar oricum nu sunt costuri atât de mari. Poate, dacă îmi permite să vă spun uh, câteva cuvinte despre substanțele persistente bioacum- bioacumulative și toxice foarte răspândite. Uh, datorită mm, modului uh, de viață pe care îl avem, acestea sunt uh, peste tot se regăsesc în uh, apă și durează foarte mult timp până când vor dispărea. Și din acest, punct de, din acest punct de vedere, eventual ar trebui să existe o monitorizare separată a acestor substanțe. Abordarea mea în raport a fost următoarea. Eu am spus că din punct de vedere științific este foarte greu pentru noi să ne exprimăm critici la acest, la acest proces de, de evaluare și de alegere a, a substanțelor. Însă, când vine vorba de acele trei substanțe medicale, consider că acestea nu ar trebui să fie incluse pe această listă. Să nu introducem niște standarde de mediu pentru ele, pentru că nu ne dorim ca prin intermediul politicii de gestionare a resurselor de apă, să intrăm, să încălcăm competențele de sănătate a statelor membre. Cred că ar fi mult mai bine dacă statele membre ar avea la dispoziție o perioadă mai lungă de timp pentru a putea aduna datele necesare, să aibă un proces de reflexie pentru a vedea Uh, care este situația cu acești hormoni, un articol, un hormon uh, uh, natural și unul artificial și în plus cu diclofenacul, cum ar putea să reducă nivelul acestor substanțe. Cred că prezența acestor substanțe în apă nu um, dăunează atât de mult calității apei, Deci consider că ar fi mai bine să, ca statele membre să aibă patru ani uh, suplimentar la dispoziție pentru a vedea cum vor putea reduce aceste uh, niveluri. Și apoi, dacă restul substanțelor pentru restul substanțelor se prevede ca termen limită uh, pentru limitarea nivelurilor 2015, ar fi mai bine dacă uh, Um, această perioadă ar fi mai lungă, să vorbim de anul 2021. Cred că trebuie să uh, liniștim temerile statelor membre din acest punct de vedere. Trebuie să mă grăbesc puțin, domnule președinte. Noul uh, mecanism cred că ar trebui să fie clarificat pentru că este posibil să existe mai puține, mai puține agenții de monitorizare care ar reduce uh, costurile și în plus am, produs, am propus șapte substanțe pentru care eu consider că există deja suficiente uh, date pentru a fi incluse și acestea. Apoi, dezbaterea referitoare, la actele delegate și actele de punere în aplica, de punere în, de, de implementare este o dezbatere foarte veche pe care o cunoaștem cu toții. Aștept cu nerăbdare discuția care urmează și sper că vom ajunge la o linie comună și, după cum am spus, și Consiliul este foarte interesat de, aceste, de această temă. Acum are cuvântul Criton Arsenis. Vă mulțumesc, domnule președinte. The great effort. Mulțumesc foarte mult pentru aceste eforturi. Da, și e și germană, dar nu toată lumea înțelege. Cred că ar fi bine să folosim limba pe care o înțelege majoritatea, pentru că uneori nu se înțelege totul. Mulțumesc raportorului pentru eforturile depuse. Pentru că ne-a reunit pe toți, am avut două întâlniri cu raportorii din umbră și am încercat să rezolvăm cât mai multe din elementele mai complicate deoarece se vorbește mult despre medicamente și așa mai departe. Aici este vorba de un act legislativ care vizează două lucruri diferite, atât o medicație adecvată pentru fiecare, cât și dreptul de a bea apă curată deci nu e vorba de lucruri care se bat cap în cap. E vorba de cum putem să gestionăm această problemă a, a medicamentelor fără să sacrificăm calitatea apei. Ce privește costurile estimate, în jur de un euro, un euro și jumătate per capita. Asta pentru a îmbunătăți tratarea apei cu filtre și așa mai departe. Dacă am face aceste investiții, asta ne-ar aduce, de fapt, beneficii suplimentare pentru noi, pentru mediu, pentru viitorul nostru. E vorba de un, o investiție acum pentru viitor. Raportorul a propus uh, punerea pe listă a unor medicamente, însă fără a a preciza cantitățile uh, inocue. Ideea este de a vedea în ce măsură putem să evităm impactul negativ a acestor substanțe care pătrund în apă. Și se vorbește despre uzinele de tratare a apei uh, și modificări la gestionarea acestor uzine până în 2021, raportorul vine și spune până în 2027. Nu știm care sunt datele științifice în acest sens, care să sprijină o astfel de ipoteză, însă mi-e teamă că cumva intrăm cumva într-o capcană, sau mai bine zis, uh, cumva respinge procesul pe care l-a început Comisia cât privește evaluarea acestor uzine uh, E vorba aici de o provocare față de propriul drum urmat de comisie care a implicat și consultat ONG-urile și alte părți interesate. Iată care ar fi o temere. O altă, un alt element aici este următorul și anume că discutăm despre o politică foarte, foarte importantă a Uniunii Europene, o politică în domeniul apei, directiva cadru privind apa acte legislative extrem de importante și în acest sens trebuie să facem o evaluare a ceea ce a funcționat și a ceea ce nu a funcționat în aplicarea acestor acte legislative. Uh, domnul Ziber propune acel watch list, acea listă, cum poate fi ea cumva consolidată, poate că anumite substanțe ar merita să fie adăugate. Mulțumesc! Ia, Domnul Kramer are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc lui Richard Seber, care a abordat cu foarte multă liniște și cu foarte multă uh, cunoștință acest dosar. Știm din uh, experiența legislativă că um, evaluarea politică a substanțelor chimice este foarte greu de făcut. Este foarte greu să ajungem la un echilibru între argumentele raționale pe de-o parte și temele um, pe de altă parte. Și când ai o abordare liniștită acestei teme, este un lucru foarte bun. Și mă bucură faptul că înainte de a-și scrie raportul, a invitat raportorii din umbră cu care a discutat uh, despre ce va scrie în acest raport este abordarea, o abordare pe care ar trebui să o uh, continuăm și pe viitor. În legătură cu deciziile pe care trebuie să le luăm, din punctul meu de vedere, raportorul urmează o cale vis-a-vis -vis de acest raport, care din punctul meu de vedere este cea corectă. Și când vine vorba de substanțele care se bucură de atenția politică cea mai mare, substanțele farmaceutice, cred că am putea merge mai departe pentru că avem motive bune pentru a face acest lucru. Este foarte important să luăm în serios calitatea apelor din Europa și cred că am face foarte bine dacă am consolida procesul de monitorizare a substanțelor chimice, și să încercăm să înțelegem lucrurile mult mai bine din punctul de vedere al acestor trei uh, substanțe farmaceutice care se regăsesc pe această listă, listă avem date um, fezabile și că uh, nu, nu este momentul să le punem pe aceste trei substanțe pe această listă de substanțe priorități. De ce? un studiu al uh, OMC din anul 2011, uh, o Organizație Mondială a Sănătății, ne spune că substanțele în sine sunt unele riscante. Însă nivelul de concentrație a acestor substanțe în apele din Europa nu reprezintă niciun fel de pericol pentru sănătatea oamenilor. Există un studiu nou care nu este contestat în lumea științifică, care despre uh, o substanță spune că dacă concentrația ar fi de 300 de ori mai mare decât uh, pragul permis de Comisia Europeană, nu ar exista niciun fel de pericol pentru sănătatea mediului înconjurător și pentru sănătatea oamenilor. Acest studiu a fost încheiat după uh, propunerea făcută de comisie și, din punctul meu de vedere, procesul de codecizie a fost creat uh, tocmai pentru a ține seama de asemenea noi uh, informații care apar. Deci, gestionarea riscului trebuie să fie una rațională, Deci, dacă dacă scoatem aceste trei substanțe de pe listă, ar trebui să fim uh, coerenți. Uh, pentru că acest lucru nu înseamnă renunțarea la procesul de monitorizare și dacă îmi permiteți o ultimă idee, în uh, cadrul legislativ, în hotărârile legislative pe care le luăm, nu trebuie să fim incoerenți. Să nu prevedem pe de o parte o, o eliminare treptată a substanțelor uh, farmaceutice, pe de altă parte să, în domeniul legislației farmaceutice să prevedem un lucru contrar. Deci, nu cred că ar fi bine ca în, uh, să intervenim în domeniul legislativ uh, farmaceutic din domeniul legislativ de protejare a apei. Cred că există aici riscul de a fi incoerenți și nu cred că am face acum uh, un pas potrivit. Din, până acum nu am înaintat un amendament în acest punct de vedere, dar mă voi referi doar la aceste substanțe farmaceutice pentru a încerca să ajungem la un compromis adecvat care să reflecte atât reducerea riscurilor, să țină seama și de costuri și și de cadrul legislativ existent și aștept cu nerăbdare colaborarea constructivă cu ceilalți raportori. Mulțumesc, domnule Kramer. Acum are cuvântul uh, doamna Satu Hasi, care îl reprezintă, îl reprezintă pe colegul nostru Carl Schlitter, care este raportor din umbră. Yes, Mulțumesc foarte mult. Din păcate, domnul Schlitter nu poate fi prezent și o să vorbesc în numele său, precum și în numele grupului. Mulțumesc foarte mult raportorului, știm foarte bine că este specialist în domeniu și s-a ocupat de multe subiecte legate de apă. Așa cum uh, s-a spus și înainte, principala controversă care afectează această legislație o reprezintă cele trei produse farmaceutice adăugate la lista substanțelor chimice ce trebuie supravegheate. Chiar dacă uh, nu e termen, terminologia corectă uh, farmace, produse farmaceutice, fiindcă 90% din uh, aceste substanțe Uh, sunt reprezentate de surse naturale și doar 10% reprezintă uz farmaceutic. Trebuie să înțelegem faptul că există o problemă reală. În uh, vara aceea, când am început eu mandatul la Parlamentul European, acum 8 ani, am citit în ziare, la mine în țară, că unele specii de pești eh, la noi în țară nu se mai puteau reproduce, fiindcă suferiseră niște mutații din cauza prezenței estrogenului în eh, apele maritime. Deci avem o problemă reală de care trebuie să ne ocupăm. Raportul uh, Lindei McEvans privind farmacovigilența subliniază și el această problemă reală. La ora actuală, legislația din domeniul farmaceutic pentru medicamentele umane nu ține cont de efectele asupra mediului înconjurător. Așa stau lucrurile acum, la nivel legislativ, dar acesta nu este un motiv suficient de a închide ochii la efectele medicamentelor asupra mediului înconjurător și asta la nivel legislativ. Bineînțeles, efectele asupra apei sunt cele mai importante, cred. Comisia a întreprins o, un uh, studiu științific foarte amănunțit pentru a identifica substanțele prioritare. Acesta a fost uh, calificat ca fiind uh, viguros și transparent atât de către industria chimică cât și de ONG-uri. Deci, această listă nu este întâmplătoare, ci întemeiată pe informații științifice. Criteriile pentru um, această listă uh, sunt reprezentate de riscul uh, pe care îl reprezintă aceste substanțe asupra mediului înconjurător la nivel european, iar acest lucru ar trebui să fie valabil și pentru produse farmaceutice. Se propune de către raportor uh, eliminarea standardului de calitate al mediului dar menținerea uh, pe listă a criteriului de mediu, eu nu sunt de acord. Dacă avem standarde de calitate a mediului pentru produse chimice, pesticide, emisii ale industriei chimice, atunci am dat dovadă de lipsă de consecvență în cazul în care nu am avea aceleași standarde pentru produsele farmaceutice. În ceea ce privește aceste trei substanțe, natura lor este diferită și uh, criteriile necesare sunt diferite, astfel încât uh, nu putem să le discutăm împreună. Dar uh, adăugarea acestor noi substanțe pe listă este întemeiată. Dacă am renunțat la standardele de calitate ale mediului, iar mai apoi s-ar, de, s-ar hotărâ faptul că datorită ciclului de șase ani din directiva privind calitatea apei, aceste noi limite vor fi relevante la nivelul um, acțiunii statelor membre până uh, cu termen limită 2027, deci o întârziere de 15 ani care nu se justifică deloc. Grupul nostru sprijină propunerea comisiei. Vom propune chiar adăugarea unui nou produs farmaceutic, ibuprofenul, așa cum, uh, așa cum intenționa inițial comisia. În al doilea rând, această listă de supraveghere și monitorizare. Salutăm propunerea făcută de raportor de a de a Um, mări frecvența monitorizării, e vorba de criteriul minim, dar în ceea ce privește numărul de site-uri, considerăm că propunerea făcută de Consiliu este bună, fiindcă ține cont de suprafață și populația țării. Propunerea inițială a Comisiei propunea doar doar 8 8 site-uri în Olanda și 23 în Finlanda, ceea ce nu are sens. fiindcă noi suntem o țară mare. Poate uh, ar putea cineva să-mi explice asta, fiindcă noi nu avem o populație atât de mare, iar Olanda este o, are o densitate a populației foarte ridicată. În al treilea rând, una dintre, propun, dintre problemele pe care le pune propunerea comisiei este faptul că se face o propunere privind standardele de calitate, dar nu se face referire la nicio măsură uh, Măsurile sunt lăsate la latitudinea statelor membre. Și nu cred că este bine să să nu existe această referire clară în legislație, ar trebui să facem o legătură între substanțele prioritare și standardele de, cal- de calitate, precum și măsurile ce trebuie luate. Noi dorim să propunem ca în momentul în care se adaugă pe listă o substanță chimică ca, ca substanță prioritară, atunci acțiunile să fie luate în conformitate cu REACH. Acestea sunt principalele aspecte pe care doream să le ridic în numele grupului nostru. Așteptăm uh, o cooperare foarte constructivă. Julie Gerling din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur celor spuse mai devreme. A fost foarte folositor că au existat aceste întâlniri și că s-au uh, discutat amendamentele. Nu înseamnă neapărat că ne-am înțeles asupra tuturor aspectelor, chiar dacă am ajuns la acord privind uh, multe lucruri. Uh, subzistă um, aspecte asupra cărora nu le-am înțeles și este loc de discuții. Vreau să vă spun că mă bucur că se fac, se fac referiri la problemele socioeconomice. În situația de criză actuală ne gândim și la costurile pe care le-ar putea pune legislația asupra uh, mediului afaceri, cât și la avantaje, iar din păcate cred că nu s-au uh, enumerat foarte bine costurile și avantajele acestor măsuri propuse. E vorba și de costuri privind emisiile de dioxid de carbon, fiindcă în Marea Britanie am încercat să discut cu mediul de afaceri și cu industria pentru a vedea care ar fi costurile dacă am încercat să um, tratăm apele pentru eliminarea acestor substanțe. Este vorba de um, costuri pentru peste 150 de, pe 1500 de gospodării, iar uh, asta în contextul uh, în care în care ne punem bețe în roate în încercarea de a atinge obiectivele de eficiență energetică încă din anii 90. Știu că unii vor spune că dacă nu includem aceste obiective în uh, legislație, ele nu vor fi atinse niciodată, dar, dar de, dacă, dacă le spunem oamenilor că nu pot să ia nu pot să ia anticoncepționale care conțin estrogen, fiindcă noi nu putem să tratăm apele. Este o atitudine ciudată, trebuie să avem grijă cum abordăm acest subiect. Sunt de acord cu domnul raportor când spune că nu putem să avem încă standarde de calitate pentru cele trei produse farmaceutice, dar trebuie să avem o dată pentru revizuirea acestor standarde. Fiindcă astfel, dacă aceste produse farmaceutice vor fi considerate substanțe prioritare, se creează un precedent periculos în momentul în care substanțele apar pe listă fără dovezi științifice suficiente. Avem nevoie de informații științifice, științifice riguroase și trebuie să vedem dacă măsurile care implică costuri sunt uh, adecvate, fiindcă altfel vom submina credibilitatea întregului proces de stabilire a substanțelor prioritare. Haideți să nu fim pragmatici, fiindcă s-ar putea până la urmă să subminăm întregul proces. Domnul raportor a încercat să găsească o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Cu toate acestea, eu susțin în continuare că trebuie să se elimine aceste produse farmaceutice de pe listă. Salut uh, faptul că se face referire la legislație uh, din domeniu, cum ar fi RICH, uh, biocidele și așa mai departe. Se, există totuși discrepanțe între propunerea Comisiei și legislația privind anume, anumite substanțe din domeniu. Unele substanțe care au fost autorizate conform, aceste, conform acestor standarde sunt acum interzise, fiindcă aici sunt clasificate ca substanțe periculoase este vorba de o lipsă de consecvență care trebuie rezolvată, fiindcă cetățenii și mediul de afaceri au nevoie de claritate. Altfel, nu vom face decât să subminăm inovarea și investițiile în ceea ce privește crearea unor substanțe mai prietenoase cu mediul înconjurător și inovatoare, fiindcă nu va exista încrederea în faptul că substanțele vor fi aprobate până la urmă. Iar în cele din urmă, sunt de acord cu amendamentele raportului privind um, lista de supraveghere, cum ar fi uh, limitarea sa în timp. Am înaintat și unele amendamente în, în acest sens, dar din păcate văd că se propune deja includerea unor substanțe în această listă de supraveghere. Nu știu cum au fost alese aceste substan- substanțe. Avem nevoie să ne bazăm uh, aceste alegeri pe date științifice. Uh, și uh, să identificăm aceste substanțe înainte de a le propune pentru includerea pe listă, fiindcă nu putem să includem doar substanțele noastre favorite. Această abordare nu este deloc științifică. Vă mulțumesc. Colegin Bilz, bitte. Vielen Dank. Ich möchte mich auch beim Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu raportorului pentru că o apă curată este foarte importantă atât pentru ecosisteme cât și pentru cetățenii noștri. Directiva cadru privind apa are ca obiectiv îmbunătățirea calității apei de la suprafață și a pânzei de ape freatice. Acest obiectiv nu poate fi atins prin monitorizarea acestor, doar acestor 33 de um, poluanți. pentru că se ține seama doar de un spectru mic care nu ține seama de realitatea de substanțe care se află în apă. Efecte de, de schimb, de combinarea diferitor substanțe sunt pur și simplu ignorate. Propunerea Comisiei poate fi înțeleasă ca un pas în direcția nouă, deci includerea acestor, nou, acestor 15 substanțe noi pe listă. Din păcate, Um, abordarea este una pragmatică și nu una reală, se, este, foarte, este îndepărtată de uh, realitatea științifică referitoare la aceste substanțe persistente, bioacumulative și toxice. De exemplu, um, în Germania au fost identificate 24 de, de substanțe periculoase, care se află în uh, mediul conjurător și care sunt considerate a fi uh, printre cele mai uh, periculoase. Eu sprijin includerea bisfenol A pe așa numitele substanțe PFOA, includerea medicamentului triclozam și a ibuprofenului pe lista substanțelor prioritare. Eu aș uh, propune și includerea unor altor substanțe, cum este glifosatul, de exemplu. Dacă am avea o legislație europeană coerentă, atunci substanțele identificate în cadrul RICI ca fiind periculoase ar trebui să fie preluate în directiva cadru privind calitatea apei. Drept urmare, propunerea raportorului de a Uh, transforma obligatorie monitorizarea acestor substanțe una foarte bună. Respectarea respectarea nivelurilor limită pentru substanțele farmaceutice nu ar trebui să fie amânată pentru a asigura protejarea mediului înconjurător și a sănătății oamenilor. Mulțumesc, colegul Rossi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb un lucru pe domnul raportor. Cum puteți spune că propunerea comisiei este bună și în același timp să o criticați? Sunt întru totul de acord cu asta. Propunerea comisiei este desprinsă de realitate. Nu numai din cauza medicamentelor, ci și din cauza faptului că dacă dacă nu uh, există alternative uh, viabile pentru aceste substanțe, pentru comercializarea acestor substanțe, cum ar fi inflamatorul, antiinflamatorul Voltaren. Nu putem să ne închipuim că putem face așa ceva. Ați uh, spus uh, că fiecare gospodărie ar trebui să aibă o instalație de, de purificare dar uh, nu este vorba despre neapărat despre poluarea cauzată de substanțe chimice, ci de, de consumul de, de aceste medicamente, consumul acestor medicamente, cum ar fi pilulele anticoncepționale, care apoi, uh, prin apele reziduale, ajung în natură. Există, deci, o concentrație anume a acestor uh, substanțe care contaminează apa și nu nu putem să ne gândim la aceste substanțe, fiindcă e vorba de, uh, de încer- și nu putem să încercăm să, să de să epurăm uh, apele, fiindcă e vorba de cantități infime. Deci, după mine, această abordare este absolut utopică nu putem uh, opri uh, folosirea acestor substanțe care și medicamente care nu uh, pot fi înlocuite la ora actuală. Și asta este clar pentru oricine are cunoștințe minime de chimie și nu și nu putem și este valabil și pentru alte domenii, pentru um, plante, de pildă în elemente fitosanitare anti paraziți și dacă dorim să eliminăm uh, dacă dorim să eliminăm aceste emisii și contaminări chimice, atunci vom permite concurența neloială din partea țărilor terțe, fiindcă vom încerca să limităm emisiile în atmosferă, dar nu vom, uh, nu vom uh, putea opri consumul la alimente, de pildă. Dacă vedem ce se întâmplă în Venezuela, un, um, un anumit produs ajunge până la urmă să contamineze apele Venezuele, din Venezuela și le și aruncă problema în uh, curtea lor. Mai degrabă decât în, în Polonia, de pildă. Dar nimeni nu poate să oprească comercializarea acelor produse sau um, sau achiziționarea acelor produse. Deci ce facem? Le interzicem? Interzicem merele din uh, Venezuela sau ce facem? Creăm numai probleme pentru consumatorii noștri. Și uh, încă o dovadă de lipsă de consecvență. De ce nu verificăm limitele? Să vedem dacă sunt, dacă sunt aplicate cum trebuie. Vă dau un exemplu. O substanță foarte periculoasă la ora actuală. Uh, crom, cromiumul isovalent, care este cancerigen, iar în pânza freatică, conform uh, Organizației uh, Mondiale a Sănătății, există un nivel, anume nivel de 5 echivalente în apă, iar uneori uh, nivelul în, în apele din pânza freatică ajunge la 50, deci de 10 ori mai mare. Pentru această substanță cromiu trivalent sau izovalent sau hexavalent, mă scuzați. În momentul în care această substanță se dizolvă în lichid, devine, devine devine hexavalent și uh, în momentul în care și asta în contextul în care orice organizație internațională vă spune că nu se că în momentul în care nivelul ajunge la o, la o, este atât de ridicat, nu se mai poate consuma apa. Haideți să nu aplic, să nu uh, avem standarde care nu pot fi aplicate și pe care nu, și a căror aplicare nu verifică nimeni, fiindcă altfel devenim uh, penibili. S-au ridicat unele obiecții din partea colegilor noștri cu care sunt de acord și sunt de acord cu propunerea care s-a făcut de eliminarea acestor substanțe de pe listă și de și de adăugare a unor uh, substanțe și să fim atenți și la, la substanțele fitosanitare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Și mai trebuie să discutăm două puncte importante de pe ordinea de zi. Și acum raportorii din umbră au la, la dispoziție doar un minut și jumătate. Și Dagmar uh, uh, și-a epuizat deja contingentul de timp alocat. Trebuie să ascultăm ce spune și comisia și și raportorul trebuie să aibă suficient timp la dispoziție pentru a răspunde. Colegul Schilachakis are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Inițial, vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru acest document și uh, sunt întru totul de acord cu obiectivele acestei directive, dar consider că avantajele aduse mediului înconjurător ar trebui să țină cont totuși și de costurile aferente, deci trebuie să fim rentabili. La ora actuală, aplicarea directivei propuse pare să fie foarte complicată din punct de vedere tehnic și extrem de costisitoare. Dați-mi voie, în primul rând, să manifest îngrijorarea față de cât de lungă este lista substanțelor priorita- prioritare ceea ce ne face să ne gândim la cât de greu vor fi de monitorizat aceste substanțe și cât de costisitor, costisitor va fi acest proces. Se va ajunge la 94 de substanțe, iar în contextul economic actual consider că unele state membre ă, se confruntă cu dificultăți și pentru a atinge nivelul de cerințe minime. Deci, poate că ar trebui uh, Um, ca această, um, ca această activitate să fie pe bază de voluntariat. În al doilea rând, ar trebui să ne gândim și la densitatea populației în momentul uh, în care hotărâm num- care să fie numărul de stații de monitorizare. Sunt de acord cu colega din Finlanda. Dacă nu avem, dacă nu avem oameni, nu avem nici activitate economică, deci nu avem nici poluare. Deci nu putem să ținem cont doar de suprafața teritoriului în momentul în care hotărâm numărul de uh, instalații. Dați-mi voie să mai adaug un lucru, dacă îmi permiteți. Uh, Frecvența monitorizării. Nu mai mult de o dată pe an. Fiindcă trebuie să luăm uh, eșantioane biotice, de pildă, pentru populația uh, haleutică în uh, unele zone unde nu se poate face acest lucru decât o dată pe an, în momentul în care bancul de pești este prezent. Mulțumesc foarte mult, Crista Clas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o temă foarte sensibilă și Richard Seber, din păcate, nu am timp pentru complimente, dar trebuie să recunosc că ai avut o abordare foarte bună a acestei teme. Am adoptat deja de 2 ani de zile legislația fitosanitară și am aplicat abordarea bazată pe precauție și am avut, până la urmă, am ajuns la legi foarte bune care acum sunt puse în aplicare. Se pune în acest punct de vedere întrebarea legată de uh, coerență. Comisia extinde lista acestor substanțe priori- uh, prioritare, sunt incluse și substanțe fitosanitare care au fost autorizate conform legislației fitosanitare și aș dori să uh, mă refer la o substanță care a fost autor- omologată deja de 10 ani, climoxifin, și aș dori să știu care este situația cu, legată de această substanță. Comisia spune că există noi date, dar nu ne spune exact care sunt acestea. Am discutat uh, intens acum despre medicamente, diclofenacul, și aici se pune întrebarea de ce tocmai această substanță. Um, care sunt studiile specifice referitoare la această substanță și care sunt um, care sunt șansele ca o substanță, de exemplu, să fie scoasă de pe această listă, listă după ce a fost inclusă? Salut această listă de monitorizare pe care, la care se referă Richard Zeber, dar mă alătur cererilor făcute de a pune pe această listă de, de monitorizare substanțele farmaceutice, așa cum face și raportorul. În mod sigur avem nevoie de noi criterii științifice pentru a rediscuta această listă. Mulțumesc, Crista Clas, Dagmar Berend, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Toate aceste substanțe farmaceutice pot fi dezvoltate în apă, pentru că altfel nu le-am putea lua. Tocmai de aceea ajung și în apă și toate au și uh, efecte toxice. Ce înseamnă acest lucru pentru viitor? Care este vestea pe care o dă Comisia Cetățenilor? Doresc să citesc un titlu în ziare Uh, în ziare că Parlamentul European interzice, uh, interzice anticoncepționalele și așa mai departe. Mie mi se pare uh, incredibil propunerea acestei direcții generale din comisie. Mie mi se pare că celelalte direcții generale au cam dormit. Faptul că un grup de lucru tehnic ajunge la concluzia că un medicament poate să aibă și efecte toxice, dar este un lucru uh, adevărat pe hârtie, dar nu s-a făcut o analiză de impact asupra costurilor, efectelor economice, nu există o analiză a valorii adăugate terapeutice. Uh, ce spun eu cetățenilor care trebuie să ia diclofenac pentru că suferă de reumatism și așa mai departe? Este un uh, semnal care se poate compara cu o catastrofă. Trebuie să spun că momentul și modul în care se transmite acest semnal este inacceptabil. Deci să se pregătește un aviz pentru efectele substanțelor farmaceutice asupra mediului înconjurător. Nimeni nu pune sub semnul întrebării că există efecte asupra mediului înconjurător, însă trebuie să ne gândim că un pacient trebuie tratat, trebuie uh, impus un uh, tratament. Uh, Trebuie să găsim un sistem de filtrare a acestor substanțe și să nu le discriminăm. Mulțumesc, Linda nu are un cuvânt. Sorry, I didn't get the um, translation. Um... Mulțumesc. În primul rând, această chestiune a produselor farmaceutice. Vreau să întreb Comisia de la DG Mediu, cât de bine și mult a cooperat cu DG Sanco. Eu mi-aduc aminte, acum doi ani, când am discutat despre aceste lucruri, că având în vedere că oamenii doresc măsuri în acest sens, am întrebat Comisia ce dorește să facă în acest sens. Mi s-a spus că nu cel puțin nu din partea DG Sanco. Acum vin și văd că DJ Environment sau DJ, Mediul Înconjurător propune acest gen de măsuri. Bineînțeles că întotdeauna trebuie să vedem care sunt costurile, care sunt beneficiile și așa mai departe. Trebuie să fim atenți la ce ar putea să se scurgă în presă. Bineînțeles că nimeni de aici din Parlament nu sugerează vreodată că ar, am putea să dictăm noi Parlamentul European ce fel de medicație ia un cetățean sau altul. Trebuie să vedem evaluarea de impact, trebuie să facem și să comandăm studuri și să vedem care ar putea fi impactul general al unui medicament sau altul. Trebuie să fim deci extrem de prudenți și să acționăm în mod cât se poate de coerent și consecvent. E o problemă de sănătate publică, dar și o problemă de costuri. Să nu uităm cât de mult poate să ne coste o astfel de lege. Eu am auzit uh, sume cum ar fi 18 euro per capita sau lire, mai bine zis, din guvernul meu. În orice caz, comisia trebuie să ne spună despre ce este vorba. Vreau să vă spun că Uh, domnul Rossi, dacă nu este mulțumit de directiva cadru apă, ar trebui să depună o plângere oficială. Mulțumesc foarte mult. Da, foarte pe scurt, observație cu caracter personal, care merge poate dincolo de lista discutată aici. E vorba de o întrebare pe care mi-o pun și aș dori să mă împărtășesc această întrebare cu dumneavoastră în ceea ce privește aplicarea directivei din 2000, ne putem pune întrebarea dacă am obținut rezultatele scontate sau nu. Mă refer la reducerea eliminării substanțelor care figurau deja în anexele din textul respectiv. Aceste proceduri care, de fapt, sunt destul de greu de aplicat, uh, ne putem pune întrebarea dacă ele au dus la rezultatele scontate. Iată întrebarea pe care eu mi o pun. Bineînțeles că mecanismele, după cum vă spuneam, sunt destul de greu de pus în aplicare, mecanismele de verificare și în loc să ne gândim ce să mai adăugăm pe această listă în plus, ar trebui, poate, în loc de acesta, să folosim procedurile și mecanismele deja existente, dar să le folosim mai bine. De exemplu, ce avem în directiva RICH sau ce avem în directiva privind pesticidele, deci măsuri care sunt deja prevăzute. Ar fi bine, deci, să, pe acestea să le luăm uh, la periat și să ne punem întrebarea dacă obiectivele au fost atinse sau nu până la urmă. Vă mulțumesc! <laughs> mein Kollege ist nicht verlassen, da, dass er die 1 Minute 30 ausfüllt. Da, nu credeam că va fi respectat minutul și jumătate. cer scuze. Mm. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost subjugată de ce se petrece în jurul meu. Vreau să salut și eu uh, munca raportorului um, raport echilibrat și marcat de o adevărată experiență, expertiză în domeniu, însă eu, ca guvernator în Consiliul Mondial al Apei, susțin de bună seamă toate obiectivele exprimate de comisie care dorește să revizuiască normele de calitate în materie, dar și lista mecanismelor de evaluare și control. Trebuie, bineînțeles, să ne asigurăm că apa noastră este de calitate și nu dăunează sănătății. Pe de altă parte, că așa cum am spus și colegii, mi se pare absolut esențial să optimizăm, având în vedere contextul actual, să avem deci un raport optim între costuri și beneficii. Ceea ce apare în raportul lui Richard Zeber uh, confirmă acest lucru, însă nu uh, înseamnă că nu trebuie să fim în continuare prudenți, să nu uităm deci ce înseamnă toate aceste costuri și mijloace care trebuie să fie puse pe masă pentru a evalua nu sunt ele oare mai mari, vor fi mai mari decât uh, beneficiile scontate, care de fapt uh, sunt cumva destul de nesigure. Bineînțeles că nu se pune problema ca Parlamentul să interzică vreun medicament în Europa, însă să nu uităm că rata infertilității pentru femei în Europa este în creștere și atunci când uh, vorbim despre pilula contraceptivă și dacă ne gândim la faptul că consumăm apă aici în Europa, marcate de aceste substanțe, poate ar trebui să ne punem niște întrebări. Acum dau cuvântul Comisiei pentru DG Sănătatea, DG Sanco. Sau, nu, am uitat-o pe Judith Marchis, îmi pare rău. Judith Marchis, la cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, toate noile uzine trebuie să fie viabile din punct de vedere economic și, în general, toate planurile pe care noi le propunem trebuie să fie viabile din punct de vedere economic. M-am uitat pe această listă și, în orice caz, în viitor, toate uzinele de tratare apei vor trebui să îndeplinească standardele de calitate. Și asta până în 2015 se prevede oare vreun ajutor financiar sau vreo monitorizare în acest sens din partea statelor membre? Sunt ele oare capabile să pună pe picioare astfel de măsuri? Oare există sau sunt preconizate sancțiuni în cazul în care uh, până în 2015 nu se petrece acest lucru și cum putem să, uh, pot, să, să, să zicem că facem acest lucru în vremuri de criză economică. Problema nu sunt substanțele luate în mod individual, ci cocktailul sau amestecul de produse. Aceasta este problema. Aceasta este dificultatea uh, și aici este greu de monitorizat situația când e vorba de amestec de substanțe. Apoi întreb Comisia cum va reacționa la faptul că avem probleme și incertitudini din ce în ce mai mare în ceea ce privește non-particulele și alte substanțe în apă deci, mi-aș dori ca Comisia să ne dea o idee despre planurile sale de viitor în acest sens. Încă o întrebare, dacă îmi permiteți. Raportorul vorbește despre hărți, unul dintre ele vechi, care cartografiază uh, această situație. Ar fi bine să vorbim despre o hartă unică și la zi în acest sens. Mulțumesc! Acum are cuvântul reprezentantul DG Sanco, pentru că s-au pus câteva întrebări. Aveți la dispoziție 3 minute. Thank you, Mr. Chairman. It... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia din partea DG Environment, Direcția Generală pentru Mediu, noi suntem la cârmă aici. În sfârșit, da, de direcția noastră vorbește numele Comisiei. Așa sau uh, exprima niște elemente cât se poate de pertinente aici și m-aș referi la ele pe scurt. În primul rând, mulțumesc tuturor celor care au subliniat faptul că procesul științific care a dus la selectarea acestui, uh, acestor trei substanțe a fost marcat de corectitudine și de transparență. E vorba de trei ani de zile, timp în care s-au făcut aceste uh, studii. Și așa am ajuns la această listă de substanțe prioritare. Bineînțeles că niciun proces nu este perfect, el poate fi îmbunătățit, însă nu trebuie să uităm că s-au făcut aceste studii și rapoarte. Chiar s-a menționat un studiu care vorbește despre faptul că riscurile anumite substanțe farmaceutice ar fi mai mici, mult mai mici decât cele sau cel crezut până acum. În orice caz, și acest lucru trebuie să fie cuplat cu perioada de revizuire. Vreau să vă spun că această listă este una dinamică. Se pot adăuga substanțe pe listă sau se pot retrage de pe listă. Încă un element. Comisia nu și-a propus în niciun moment să interzică substanțe farmaceutice. Substanțele care sunt puse pe această listă sunt substanțe numite prioritare. Adică trebuie respectate aici niște, sta, niște standarde de mediu și niște um, rate sau niște procentaje maxime. Așadar, nu se pune problema ca aceste substanțe să fie interzise cumva. Discuția s-a concentrat foarte mult pe tratarea apelor uzate și pe soluțiile tehnice aferente Problema nu este numai cu costul acestor uh, uh, metode de tratare a apei care uh, sunt destul de costisitoare, e destul de costisitor, ci problema este cu prevenirea. Prevenirea diseminării în, ape, în apă a acestor substanțe. Și aici intervin alte costuri, bineînțeles. Și în ce privește costurile, e vorba de estimări din mm, studiul de impact. Regatul Unit a făcut uh, propriile estimări de fapt s-a făcut numai la estradiol 2 o astfel de evaluare în care de fapt uh, uh, e vorba de scenariul cel mai prost posibil care a fost ales pentru a ilustra aceste costuri în orice caz, cât privește cooperarea noastră cu DJ Sanco, bineînțeles că ea există, noi am cooperat pentru această propunere, iar studiile care sunt uh, întreprinse și în care și noi suntem implicați nu vizează caracterul periculos sau nu al substanțelor farmaceutice în mediul înconjurător, ci se referă la un alt element și anume dacă riscul de mediu care vine cu aceste substanțe farmaceutice este uh, combătut în mod adecvat uh, și mai ales din partea producătorilor de medicamente. Iată care este accentul pus în aceste studii. Încă un element legat de datele limită. Pentru substanțele prioritare menționate în propunere, data limită de implementare este 2020-2021, ceea ce privește uh, eliminarea treptată a substanțelor periculoase, deci e vorba de o eliminare treptată în timp de 20 de ani de la adoptarea directivei. Deci nu vorbim de un impact imediat din punct de vedere bugetar, ci unul care se va resimți treptat pe mai mulți ani, 20 de ani. S-a mai menționat aici un lucru și anume modul în care anumite substanțe fitosanitare nu sunt autorizate prin directiva privind pesticidele. Bineînțeles, problema este substanța aceea BPT care este mm, foarte problematică. Acest gen de elemente vor fi luate în considerare în următoarea fază când se va revizui directiva. Însă, încă o dată, în următorii 20 de ani ne propun rata substanțelor periculoase. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, Direcția Generală Sankov să se anunțată că va participa. Se pare că a existat o neînțelegere în legătură cu cine reprezintă astăzi uh, Comisia. În concluzie, doresc să dau cuvântul din nou raportorului domnul Zebar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc a uh, tuturor colegilor, să mulțumesc și comisiei pentru intervențiile dumnealor. Am avut uh, ocazia să mai, să mai discutăm despre această temă și această discuție ne arată cât de larg este acest domeniu și cât de dificil este de fapt să găsim chiar și noi între noi o linie comună. Aș dori să, vă, să mă refer acum la uh, cele spuse de colega noastră uh, Dagmar. Uh, și la cele spuse de Cezla și permite, permite să închei, dacă mă te rog. Deci va fi greu să găsim un compromis pentru că interesele sunt atât de diferite. Cu toate acestea, sunt convins că propunerea făcută de comisie este una bună, care se bazează pe date științifice și care se bazează pe temeiul juridic uh, al directivei cadru pentru calitatea uh, apei și pe directiva referitoare la standarde de, de calitate de mediu. Cred că nu putem să uh, reproșăm comisiei că nu ține seama de anumite lucruri. Ei bine, trebuie, comisia trebuie să respecte un cadru uh, juridic și uh, discutăm aici de politica pentru apă care ne spune foarte clar că trebuie, că standardele apei trebuie să fie uh, bune. Deci nu discutăm despre sănătatea oamenilor și de efectele asupra sănătății uh, oamenilor, ci despre directiva cadru PEN privind apa. Este, este foarte clar. Acolo se vorbește de lumea acvatică care este o valoare în sine. Din punctul de vedere al politicii uh, Uh, sanitare. Nu se spune nicăieri că un medicament sau o substanță trebuie să fie interzisă. Statele membre au libertatea totală. Sunt de acord cu Linda McEwan când spune că, din punct de vedere al mass mediei, tema este foarte sensibilă. Mesajul că Parlamentul European interzice uh, medicamente uh, anticoncepționalele nu, nu trebuie să îl trimitem uh, și cum spune Criton și grupul socialist, uh, există într-adevăr efecte ale substanțelor farmaceutice asupra mediului înconjurător și asupra um, regnului uh, animal. Da. Dacă intervenție fără microfon, domnul președinte, doar raportorul are, cu, are cuvântul. Uh, deci să nu uităm că discutăm despre ape și statele membre au libertatea completă. Unii colegi au spus că 90% din din uh, aceste substanțe sunt de natură umană și uh, animale, deci trebuie să vedem ce putem face din acest punct de vedere. Cred că și statele membre pot face ceva și să-și propună propriile măsuri. Lucrurile sunt foarte clare din acest punct de vedere și intenția uh, legiuitorului, intenția noastră este să discutăm de această problemă. Avem o primă listă pe care o discutăm și vom încerca să găsim un compromis. Însă și un alt lucru trebuie să fie clar. Am făcut un salt uh, cuantic din punctul de vedere al calității apelor noastre. În anul 2000, 2000 nu aveam la dispoziție uh, date deloc și acum, în urma legislației referitoare la pesticide și biocide, avem date mai multe, de exemplu. Deci există o logică clară. Dacă avem acum mai multe date, este rațional să urmărim, să monitorizăm anumite substanțe, să vedem ce se va întâmpla pe viitoare. Deci, ne, deci mergem mai departe și acum critica exprimată de Verzi este într-adevăr uh, Uh, una reală, dar acum trebuie să uh, facem următorul uh, pas necesar, dar din punctul de vedere al procesului de stabilire a unor substanțe prioritare, am făcut un pas foarte mare, am ajuns de la 3000 de substanțe la 33 de substanțe și, într-adevăr, unele substanțe care sunt periculoase se află pe această listă, dar pe măsură ce Ehm, acumulăm tot mai multe date, vom face mai multe progrese. Critica adusă Comisiei din punctul meu de vedere se referă la aspectele legate de costuri. Din punctul meu de vedere ar fi fost ehm, mai bine dacă s-ar fi ținut cont de date concrete referitoare la costuri, pentru că discuția noastră, dezbaterea noastră ar fi fost astfel mult mai ușoară și cred că avem de recuperat anumite lucruri în acest punct de vedere. Nu trebuie să uităm că statele membre trec printr-o perioadă de austeritate bugetară și sunt limitate din, punct, din acest punct de vedere. Pot să vă spun că eu sunt pregătit să ajungem la un compromis. Mă bucur că și reprezentanții Consiliului sunt alături de noi și m-ar fi bucurat dacă ar fi putut uh, interveni să vedem care este și poziția statelor membre. Uh, eu spun că ar fi foarte bine dacă am ajunge la un punct comun cu Consiliul, pentru că legislația referitoare la apă trebuie să fie una orientată pe termen lung. Doar pe termen lung uh, trebuie să gândim din acest punct de vedere. În general, doresc să vă mulțumesc pentru intervenții și aștept cu nerăbdare amendamentele propuse și următoarea rundă de discuții. Mulțumim lui Richard Seber, să ne președinte. Termen, termenul de depunere al uh, amendamentelor este 12 septembrie la ora 12. Votul la Comisia Envi va avea loc pe data de 10 octombrie și uh, în sesiunea, în a doua sesiune din noiembrie este prevăzut ca acest raport să fie discutat în plenară. Doresc să vă mulțumesc pentru dis- discuția pe care am avut-o. Ajungem acum la punctul uh, 8, planul de acțiune de combatere a Uh, amenințării reprezentate tot, uh, tot reprezentate de rezistența sporită la uh, antimicrobiană. Ana Rosbach este raportoare și doresc să-i rog pe cei care nu, dore, care nu doresc să asculte această dezbatere să părăsească cât mai repede sala, astfel încât Ana Rosbach să ne poată prezenta cât mai repede acest uh, raport. Mulțumesc. Ehm, acest punct merge mână în mână cu punctul anterior. Fiindcă întrebarea este ce, cum ne afectează sănătatea și corpul aceste, toate aceste medicamente. Deci, iată, acum discutăm ehm, despre provocarea microbiană, amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene. Acest ehm, raport vine ca răspuns la comunicarea Uh, Comisiei pe, de pe 5 noiembrie 2011 planul uh, de acțiune uh, ca răspuns la amenințările reprezentate de antimicrobiene, precum și la inițiativa de pe 27 octombrie anul trecut privind provocările și, peric- și pericolele la adresa sănătății umane reprezentate de antimicrobiene. Nu este prima dată când a, ne aplecăm asupra acestui subiect. Am avut un um, grup de experți privind rezistența antimicrobiană în trecut și uh, la antibiotice și apoi un atelier privind rezistența la antimicrobiene. Deci nu e prima oară când ne aplecăm asupra acestui subiect, așa cum am spus. Rezistența la antimicrobiene, RAM, este o problemă la nivel global care implică mai multe sectoare. Aceasta este o consecință a pierderii eficienței de către antimicrobiene în contextul în care microbii devin din ce în ce mai rezistenți la medicamente, dat fiind utilizarea uh, defectuoasă a medicamentelor umane și veterinare. Asta împreună cu o lipsă a evoluțiilor uh, la nivelul cercetării. În Europa, RAM este răspunzătoare pentru 200 de milioane de, de uh, internări suplimentare, de zile de internare suplimentare și pentru uh, mii de, de decese anual. Iar aceste cifre vor uh, crește exponențial uh, în anii următori pe măsură ce vom uh, importa din ce în ce mai multe alimente și medicamente din afara Europei. Rezistența crește și antimicrobienele pe care le avem la dispoziție se reduc, iar uh, prăpastia dintre infecții și posibilitatea de controlare a acestora se cască din ce în ce mai tare. Iată de ce avem în Europa măsuri pentru combate rezistența la antimicrobiene. Trebuie să facem ceva, nu putem să stăm cu, mâne, cu mâinile în sân. Disponibilitatea acestora și eficiența antimicrobienelor trebuie să fie menținute, iar terapiile existente trebuie să fie ocrotite. Noi trebuie să, pune, să aplicăm din ce în ce mai multe motive pentru a îmbunătăți cercetarea în domeniul medicamentelor nu am făcut, uh, nu am luat măsurile necesare la momentul potrivit. Dacă nu luăm măsuri pentru a combate RAM, vom uh, uh, dăuna industriei medicamentoase și nu vom reuși să protejăm pacienții împotriva infecțiilor cu microbi. RAM ar putea să ne facă să ne întoarcem la era de dinaintea antibioticelor. Asta spune Organizația Mondială a Sănătății. Antimicrobienele joacă un rol foarte important și la nivelul sănătății animalelor și animalelor de companie, fiindcă animalele suferă uh, și ele de boli asemănătoare bolilor umane. Această problemă a rezistenței antimicrobiene a fost înrăutățită de uh, multirezistența organismelor bacteriene, care până la urmă compromite gama de alegere a tratamentelor. Este foarte greu, uh, poate știți, să um, se trateze Staphylococcus um, aureus rezistent la metacilină, care este răspândit și de transferul pacienților de la un spital la altul. Lista infecțiilor este lungă și include boli uh, foarte grave, cum ar fi pneumonie, tuberculoză și alte boli foarte grave care au revenit și acum au căpătat multirezistență. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, sunt cel puțin 440.000 de, de cazuri individuale de rezistență, multirezistență la tuberculoză în lumea întreagă, care duc la peste 150.000 de decese anual. Aceste cifre sunt uriașe și vedem că alte boli revin și capătă mult rezistență. Infecțiile nu țin cont de frontiere. Bolile infecțioase nu țin cont de granițe, deci această problemă devine una globală și trebuie să fie abordată ținând cont de caracterul său global. Pentru mine este foarte important ca Uniunea Europeană să se implice în această dezbatere și să găsească soluții la această problemă. În ultimii 10 ani, concluziile Consiliului European și rezoluțiile Parlamentului European au cerut în nenumărate rânduri folosirea prudentă a antimicrobienelor și s-au propus inițiative în vederea um, creării a unor noi antimicrobiene. Aceste concluzii și aceste rezoluții trebuie să se materializeze cât mai curând, fiindcă degeaba, degeaba elaborăm documente dacă nu trecem și la fapte. Din păcate, lucrurile nu sunt deloc ușoare. Avem nevoie de abordări diferite pentru a soluționa această problemă. De la prevenirea infecțiilor până la combaterea folosirii defectoase a microbienelor, precum și um, găsirea de noi tratamente. Eu uh, mă concentrez asupra șase puncte importante. Folosirea prudentă a antimicrobienelor la medicamentele umane și medicamentele veterinare. În al doilea rând, dezvoltarea de noi antimicrobiene sau de tratamente alternative. Îmbunătățirea monitorizării și raportarea. Prevenire, educație și formare și nu în cele din urmă cooperare internațională. Acesta este un raport din proprie inițiativă. Deci, am uh, fost limitată uh, la nivelul uh, numărului de cuvinte. Iată de ce o să înaintez unele amendamente tehnice, dat fiind că au apărut noi orientări și măsuri noi, cum ar fi controlul infecțiilor, folosirea antimicrobienilor în creșterea animalelor, nevoia de a îmbunătăți diagnosticarea, cercetarea și dezvoltarea și cooperarea internațională, care reprezintă principalele aspecte, după părerea mea. O să mă opresc aici, aștept contribuții din partea dumneavoastră și sper că putem elabora amendamente împreună pentru a, pentru a consolida conținutul acestui document în comisia noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Ja, vielen Dank, Anna Îți mulțumim, Ana Rosbach. Avem o problemă legată de timp. Am uh, uh, început mai târziu, am recuperat puțin, acum am pierdut iarăși puțin timp, deci rog acum raportorii din umbră să respectă cele două minute pe care le au la dispoziție este foarte important. Știu că este un raport important, dar altfel nu vom putea încheia la timp întâlnirea noastră. Doamna Hocovici, aveți două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit raportoarea pe doamna Ana Rosbach. Mă bucură faptul că discutăm această temă astăzi, pentru că în 2008, în decursul președinției slovene, am realizat anumite progrese pot să spun că ne-am obișnuit cu antibioticele așa cum ne-am obișnuit cu pâinea. Și, uh, în primul rând, lucrurile avem nevoie de un nivel mai mare de conștientizare, nu doar între pacienți, dar și între um, doctori, între medicii care tratează oameni și între medicii veterinari. Cu toții folosim, am putea spune chiar zilnic, uh, antibiotice. Am adresat o adresare pe internet câte antibiotice folosesc oamenii fără rețetă. Există o lipsă de investiții în uh, cercetare și în inovare. Și avem nevoie de aceleași măsuri implicate peste tot în uh, Uniunea Europeană, să avem aceiași indicatori și măsuri pe care să le punem în aplicare. Am pregătit câteva propuneri pe baza problemelor cu care ne confruntăm, propuneri care vor fi reflectate în amendamentele pe care le voi înainta și sper că le veți uh, sprijini, pentru că noi ne-am concentrat asupra copiilor și asupra statelor unde uh, poți uh, primi antibiotice din farmacii fără o rețetă. Este un lucru care nu ne ajută pe, nu ajută pe nimeni. Mulțumesc, Karin Kadenbach, două minute. Doresc să-i mulțumesc și eu uh, Anei Rosbach. Știu Uh, că un raport din proprie inițiativă este limitat din punctul de vedere al lungimii textului, deci voi înainta mai multe amendamente. Un, uh, decesele cauzate de această problemă reprezintă o problemă, o împovărare suplimentară a sistemelor uh, sanitare. Deci trebuie să începem în statele în care decesele se, decesele se cauzează de, aceste, de acești microbi rezistenți la antibiotice. Și aici controlele medicale cred că ar trebui să fie consolidate. Apoi, un alt domeniu uh, important îl reprezintă accesul necontrolat la uh, antibiotice. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă cu vânzările ilegale de antibiotice pe inter- internet, care ar trebui să fie, dacă nu oprite, cel puțin decimate. Uh, Apoi trebuie să nu uităm de nanomateriale care sunt uh, folosite, de exemplu, pentru a înlocui antibioticele. Din acest punct de vedere există foarte multe studii care se contrazic și trebuie să fim uh, atenți să nu cumva să sprijinim rezistența la antibiotice prin folosirea acestor materiale nano, acestor nanomateriale. Este ă, prevenirea trebuie să fie foarte importantă, nu doar medicii, dar și uh, farmaciștii au un rol foarte important. Um, pentru că există prea mulți care prescriu pur și simplu antibiotice pentru un uh, simplu guturai. Și în uh, Comisia Agri se discută despre rezistența, această rezistență ca urmare a folosirii de antibiotice în uh, furajele pentru animale și așa mai departe, deci trebuie să vedem ce se întâmplă și în acest punct de vedere. Îți mulțumim, Karin Kadenbach. Acum, pentru grupul uh, ALDA, domnul uh, Skikalikaki are cuvântul. Uh, thank you, Mr. President. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să încep și eu prin a-i mulțumi Anei Rosbach pentru un foarte bun raport din proprie inițiativă și sper că amendamentele noastre îl vor putea îmbunătăți puțin. Aș dori să adaug două lucruri vis-a-vis -vis de cele spuse deja. În primul rând, este o temă, un domeniu în care cheltuim foarte mulți bani pe un lucru pe care, de care nu avem nevoie, pentru că în multe cazuri nu avem nevoie de, antibi- de antibiotice. Deci, toată lumea are de câștigat. Avem de câștigat și din punctul de vedere al politicilor fiscale, mai ales uh, într-o țară cum este Grecia, unde s-au cheltuit foarte mulți bani pe, um, pe medicamente. Deci este o inițiativă pe care trebuie să o sprijinim din punctul meu de vedere. În al doilea rând, sau al doilea punct este mai specific și este vorba dacă am avea nevoie de o extindere a brevetelor pentru a rezolva uh, problema legată de folosirea mult mai frecventă a noilor antibiotice care își pierd cu timpul apoi eficiența. Nu cred că această abordare a uh, prelungirii brevetelor ar fi o soluție. Prin brevet acord pur și simplu un monopol unei uh, companii farmaceutice. Ce se întâmplă Uh, când există un asemenea monopol, desigur, își vor, uh, vor promova folosirea medicamentului respectiv. Dacă, au un, uh, dacă dețin un brevet pe o perioadă mai lungă de timp, vor promova folosirea medicamentului respectiv pe o perioadă și mai lungă de timp. Deci, nu există niciun, nicio rațiune economică să sprijinim folosirea unui produs de care nu avem nevoie. Cred că ar trebui să subvenționăm mai mult cercetarea și să nu să sprijinim acordarea de brevete mai lungi pentru rezultatele acestei rezultări. Vă mulțumesc. Acum Michel Rivazi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Rosbach, pentru raportul dumneavoastră, cu care sunt, sunt de acord în mare parte, dar haideți să revenim asupra uneia dintre cauzele, la, cauzele rezistenței la antimicrobiene. Este vorba de practica medicilor veterin, veterinari. Spuneți în raport că nu sunteți de acord cu medicile uh, necontrolate a profilaxiei privind uh, folosirea anti, antimicrobienilor. Aceste practici sunt uh, la ordinea zilei. Uh, în zootehnie se dau uh, medicamente cu caracter preventiv. Știți că s-a făcut studii care arată că după aceea, în carnea de pui, uh, consumăm acele antibiotice pe care le-au consumat uh, păsările. Fac trimitere aici la rezoluția adoptată pe 27 octombrie 2009, uh, 2001, în care se spunea că trebuie să se interzică folosirea profilactică a antibioticelor în zootehnie, zootehnia intensivă. Eu uh, vă rog uh, să, să aveți aceeași abordare și să solicitați în acest document interzicerea acestor antibiotice, fiindcă dacă acceptăm aceste practici, atunci nu vom face decât să sporim rezistența la bacterii prin folosirea intensivă a antibioticelor în domeniul zootehniei. Iată o propunere pe care o să vă, o, vă facem noi și care uh, este vorba aici la, de votul la rezoluție. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Crista Clas. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul în locul lui Horst Schnellhardt, care din păcate nu poate fi prezent astăzi aici. Are trei remarci Uh, pentru raportul doamnei Rosbach, pe care de altfel o felicită pentru munca excelentă. Aceste trei puncte sunt, pe de o parte, prevenirea este, este mai bine să previi decât să tratezi. Drept urmare, măsurile de prevenire a, inve- a infecțiilor care apoi trebuie să fie uh, tratate cu antibiotice trebuie să fie consolidate. Apoi, există o neclaritate uh, ce înseamnă un tratament profilactic. Acest lucru duce la ne- neînțelegeri vis-a-vis de uh, folosirea motivată sau nemotivată a antibiotice. Deci domnul Schnellhardt ar propune ca Agenția Europeană pentru Medicamente, pe baza unor criterii științifice, să spună foarte clar când este nevoie de un tratament profilactic din punct de vedere medical pentru a evita alte daune pentru oameni și animale. În al treilea rând, dumnealui consideră că trebuie să avem o muncă de informare mai uh, largă uh, despre uh, o mai bună respectare a regulilor de igienă, de exemplu, care pot duce la evitarea unor boli. Vă mulțumesc, Crista Clas. Acum mai red McGuinness să cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Crista Clas s-a ocupat uh, de, a ridicat unele chestiuni pe care doream să le ridic și eu și sunt constrânsă de timp acum. Vreau să mulțumesc, domnule raportor. Acum, în ceea ce privește articolul 9, uh, invită Comisia să elaboreze și promoveze orientări privind utilizarea prudentă. Ar trebui să fie aici, uh, împreună cu statele membre, să adăugăm ceva, fiindcă uh, ideea de a avea o abordare generală s-ar putea să nu fie cea mai potrivită. Un element poate mărunt, dar important. La articolul 3, uh, și aici dat, uh, date fiind unele comentarii privind folosirea profilactică, utilizarea profilactică, termenul necontrolat este prea general, fiindcă este ilegal, pe de o parte, să folosești medicamente în, într-un mod necontrolat. Uh, a se știe acest lucru și este important uh, să se sublinieze faptul că există controle stricte privind utilizarea medicamentelor, iar uh, această afirmație că antibioticele sunt folosite la scară largă în mod necontrolat nu este corectă și ar trebui oprit atunci, dar gama Uh, de tratamente cu antibiotice pentru animale este mai redusă decât la oameni și trebuie să avem grijă cu folosirea acestora. Este foarte bine că s-a făcut referire la orientările Organizației Mondiale a Sănătății. În linii mari, consider că acest raport reprezintă un pas înainte în acest subiect foarte important și vă bucurați de sprijinul meu cu mici nuanțări. Mulțumesc, doamna Linda McKevin. Uh, am uh, fost la Agenția Europeană pentru Medicamente vara trecută și ni s-a spus că rezistența antimicrobială este o, una dintre prioritățile sale la ora actuală. Ni s-a spus în egală măsură că mm, uh, medicamentele folosite de către medicii veterinari sunt o mare problemă, fiindcă se folosesc defectos. Poate ar trebui să ne spună, doamna raportor, care sunt problemele, fiindcă trebuie să le rezolvăm utilizarea profilactică la oameni nu este recomandată, atunci de ce, nu se poate, de ce se poate folosi în creșterea de animale? Ar trebui să analizăm această situație, fiindcă cred că data trecută am pierdut votul la plenară, fiindcă PPU ul a fost împotrivă și asta pentru că s-a făcut lobby de la marile exploatații agricole. Nu putem să închidem ochii la această problemă. Dacă ni se spune că este o problemă gravă, ar trebui să ne aplecăm asupra ei cu multă seriozitate. Aș vrea să întreb Comisia ce s-a întâmplat uh, din noiembrie anul trecut în ceea ce privește dezvoltarea de noi antimicrobine. Comisarul uh, Dalin a spus că este o prioritate atunci și am vrea să știm ce s-a întâmplat uh, de atunci. Mulțumesc, acum dau cuvântul Comisiei. S-au adresat întrebări, deci dacă puteți să ne răspundeți succint, vă rog, fiindcă nu avem mult timp la dispoziție, vă rog, Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu succint. În primul rând, dați-mi voie să vă spun uh, că salutăm acest raport și pentru noi uh, acest subiect este o prioritate. Am arătat uh, acest lucru foarte clar în comunicarea de anul trecut. În primul rând, aș dori să vă spun că această abordare holistică este extrem de importantă, ceea ce înseamnă că nu vom avea succes în combaterea rezistenței dacă dăm vina doar pe un singur sector toate sectoarele trebuie să fie implicate și să-și asume răspunderea pentru a reuși să soluționăm această problemă uriașă a rezistenței la rezistenței antimicrobiene. În al doilea rând, iar acest lucru a fost deja subliniat, este vorba de importanța utilizării prudente. Dați-mi voie să spun că în cadrul propunerii legislative privind direct, uh, revizuirea directivei medicamentelor se va ține cont de acest lucru, dar nu dorim să așteptăm neapărat această propunere. Am început deja să conlucrăm cu statele membre încercând să punem la punct orientări privind utilizarea prudentă. Am început deci această activitate cu statele membre. Deja avem exemple foarte bune, iar statele membre cu statele membre lucrăm pentru a pune la punct aceste orientări, cum am spus, la nivel european. În al doilea rând, un aspect important este um, conceperea și crearea de noi, uh, antimicro, noi antimicrobiene. Este clar că modelul de afaceri actual nu, uh, să spunem așa, nu ne oferă suficiente produse. Iată de ce aș dori să vă vorbesc despre o inițiativă foarte importantă, inițiativa medicamentelor inovatoare, care reprezintă un parteneriat public-privat al cărui scop este să accelereze conceperea de noi antibiotice, crearea de noi antibiotice. Avem această inițiativă care a fost lansată cu un buget de 223,7 milioane de euro pentru a, avea această legătură între sectorul public și privat în vederea accelerării cercetării din acest domeniu. Iar în cele din urmă, un aspect care s-a regăsit și în raport și cu care suntem întru totul de acord este importanța monitorizării. Monitorizarea rezistenței antimicrobiene este un element foarte important și utilizarea antibioticelor este la fel de importantă. Iar aici avem diverse acțiuni, așa cum s-a spus și în raport, am, am spus că vom efectua o evaluare Uh, ex post după 5 ani a comunicării noastre și ne vom folosi de datele disponibile pentru a vedea care au fost măsurile luate pe această, în această perioadă. În cele din urmă vreau să vă mulțumesc pentru acest raport și pentru faptul că ați subliniat importanța rezistenței antimicrobiene. Mulțumesc! Ana Rosbach. Mulțumesc Comisiei și acum pentru a încheia discuția are cuvântul Ana Rosbach. <laughs> Tusind tak til alle kollegaerne for jeres rigtig gode kommentarer. Mulțumesc Mulțumesc colegilor și bineînțeles că toate propunerile vor fi incluse atunci când vom uh, vedea și ce amendamente uh, vom include. Sunt de acord că trebuie să avem o muncă de lămurire, de, de, de conștientizare în, în școli, de exemplu, și apoi mai e vorba și de regimul alimentar al fiecăruia. Trebuie să știm uh, că, într-adevăr, alimentația noastră poate să conțină urme de medicamente și că s-ar putea ca consumatorii să sufere din partea, din cauza acestor lucruri. Într-adevăr, e vorba, deci, după cum vă spuneam, de o muncă educativă, de lămurire. Și, într-adevăr, ne așteptăm să cooperăm cu Comisia ca să putem să ne aducem contribuția la ce se preconizează cu acest nou cadru. De asemenea, toate ideile, toate amendamentele deja propuse, uh, mă bucur că le-am primit și mă bucur că ajungem la concluzii cu care suntem de acord cu toții, în principiu, cu cât mai puține conflicte posibil. Și dacă facem acest lucru, deja jumătate din drum a fost parcurs. Mă bucur uh, și de faptul că avem multe amendamente comune. Este o luptă politică aici și vizează soarta sute de milioane de cetățeni. Sănătatea lor, mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această încheiere pentru că ați subliniat că discutăm de un aspect foarte important din punct de vedere social pentru Uniunea Europeană și abordările trebuie să înceapă de la grădiniță și să țină seama de, să treacă prin școală, să țină seama de medici și așa mai departe și trebuie să vedem care sunt exemplele de cele mai bune practici, care sunt procedurile cele mai bune pentru că, din punct de vedere regional, există diferențe uriașe uh, când discutăm această temă. Deci este un raport foarte interesant din punctul meu de vedere și aștept cu nerăbdare această dezbatere. Termenul de depunere amendamentelor este 15 decembrie, pe 16 uh, noiembrie, noiembrie vom vota la comisie și în plenara din decembrie va avea loc pătul la Strasburg. Și acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, care se referă la siguranța activităților um, de prospectare, explorare și producție de petrol și gaze naturale offshore. Din păcate, raportorul nu poate fi alături de noi astăzi. În schimb, avem alături de noi un expert care îl înlocuiește este colegul nostru Adam Ghiric, Ghirec și doresc să vă aduc aminte să nu uitați că la 13.30 trebuie să părăsim sala. Deci îi rog pe toți cei care vor interveni să fie cât mai succinți. Are cuvântul acum Adam Ghiric, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Colegul Palenski mi-a cerut să vă fac o prezentare referitoare la progres înregistrate în acest dosar, adică e vorba de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore. E vorba de un aviz asupra raportului Ivo Ebelet de la ITRE. Știți bine că e vorba de o temă de actualitate, mai ales având în vedere ce s-a făcut în ce s-a petrecut în Marea Caraibelor recent. Nu avem mult timp la dispoziție, așadar, foarte pe scurt, o să vă spun ce mi-a spus colegul, ce mi-a transmis colegul în limba engleză. Acest aviz a suscitat foarte mult mult uh, interes din partea colegilor. Mai mult de 250 de amendamente au fost uh, prezentate. Raportul preia ideea generală de a spori siguranța instalațiilor offshore um, care exploatează petrolul și gazele. Majoritatea amendamentelor au fost deci preluate de raportor și mulțumiri le sunt adresate celor care au contribuit. Bineînțeles că ideea este în continuare de a găsi compromis. Anumite amendamente vizează faptul că operatorii trebuie să vină cu garanții financiare suficiente pentru operațiunile de curățare și reabilitare în cazul accidentelor majore. Comisia și statele membre trebuie să promoveze cele mai înalte stadii de membre împreună cu partenerii internaționali. Tocmai politica de vecinătate europeană poate să fie un instrument care să asigure o înaltă siguranță a instalațiilor uh, de gaz și petrol în largul coastelor Uniunii Europene. Există un articol referitor la uh, raportarea uh, anonimă, whistleblowing. Această posibilitate trebuie să fie uh, garantată tuturor, uh, tuturor uh, angajaților, inclusiv cei care lucrează în afara Uniunii Europene, pentru ca și ei să poată să participe la sporirea siguranței, inclusiv agenții cum ar fi EMSA. În acest moment avem probleme legate de asistența tehnică în acest domeniu. Mă refer deci la mandatul EMSA, la capacitățile sale. În timpul negocierilor recente, această agenție nu a primit uh, prerogativele dorite. O serie de colegi referitoare la uh, care s-au referit la um, o altă problemă delicată este vorba de exploatarea de resurse și forarea în zona arctică și moratoriul care se solicită în acest sens. O chestiune deci delicată. În orice caz, opererea raportorului trebuie să se aplice cele mai înalte standarde de mediu în exploatarea acestor resurse, având în vedere rezervele din uh, marea sau din bazinul arctic. În orice caz, trebuie să avem o uh, o abordare proporțională. Măsurile care sunt cerute ă, acum sunt cumva disproporționate. Cole- ă, țări cum ar fi vecine din Arctica, cum ar fi ă, Rusia și Statele Unite, nu ar fi de acord cu un astfel de moratoriu. Sper că după întâlnirea cu raportorii din umbră vom putea să găsim soluții comune la toate aceste chestiuni. sperăm că vom ajunge la propuneri și soluții de compromis până la începutul săptămânii viitoare, cel mai târziu. Aceste propuneri de compromis vizează mai cu seamă articole unde Comisia ENVI împărtășește prerogative cu alte comisii de eh, interes. Și vă mulțumesc, mulțumesc colegilor. Iată, am terminat cu citarea din textul pe care mi l-a transmis raportorul. Nu mai am nimic altceva de adăugat. Mulțumesc! Vă mulțumesc și începem acum uh, runda discuției cu uh, raportorii din uh, umbră. Colega noastră, Birgitare cuvântul, două minute. Da, o să încerc să fiu cât mai succintă, doresc să mulțumesc raportorului și colegilor care au înaintat amendamente marginea acestui raport care ne arată cât de importantă este tema respectivă. Astăzi aș dori să mă limitez la trei puncte. În iulie m-am, am discutat despre, despre acest lucru. În primul rând, uh, garanțiile financiare. Cred că uh, putem să cerem companiilor care sunt active în acest domeniu să aibă la dispoziție suficiente mijloace financiare, astfel încât să poată tra- să treacă la uh, la măsuri concrete de curățare dacă se întâmplă o catastrofă. Eu sprijin propunerea Comisiei și pașii propuși de Comisie în sensul extinderii competențelor uh, Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă. Nu cred că avem nevoie de o nouă agenție europeană în aceste perioade de austeritate bugetară și, în final, permiteți-mi să spun că pe inspecțiile comune, așa cum sunt propuse de raportor, din punctul meu de vedere, aduc cu sine unele probleme. Cred că reguli comune, respectiv un regulament, ar face caduce aceste inspecții comune. Mulțumesc, doamna Lepaș, are cuvântul. Le, le raport de Monsieur Palechi. Eh, mulțumesc. Raportul domnului Palechi este un raport bun, după părerea mea. Am depus o serie de amendamente pentru a completa raportul. Majoritatea zic eu că merg pe calea cea bună. În primul rând, directivă sau regulament? Eu mi-aș dori un regulament mai degrabă decât directivă, pentru că asta ar permite o aplicare uniformă pe tot teritoriul Uniunii Europene, dar dezbaterea continuă. În ceea ce privește securitatea financiară, casele de asigurări, companiile de asigurări nu sunt gata, spun ele. Trebuie ca Comisia să vină cu o dată limită clară pentru o, o, un act legislativ. Eu propun data de 20 decembrie și trebuie ca până atunci să decidă privind aceste garanții financiare din partea statelor membre. Mai mult decât atât, ă, aș dori să susțin amendamentele care vizează Uh, crearea unei agenții, agenție care să supravegheze aceste măsuri, inclusiv prin punerea pe picioare a unor planuri de urgență. De asemenea, Convenția de la Arhus uh, subliniază importantul, uh, importanța accesului la justiție. Este bine ca să existe posibilitatea de contestare a procedurilor de acordare a licențelor, deci ca fiecare să poată să se adreseze unui tribunal. În orice caz, procedurile merită să fie discutate în continuare, ele trebuie să fie marcate de transparență. De asemenea, imparțialitatea controlelor și inspecțiilor. Susțin amendamentele în acest sens. Este foarte important ca operatorii care, se, care sunt prezenți în țări terțe să fie responsabilizați. Adică, întreprinderile care forează în țări terțe trebuie să fie responsabile. Mă uh, refer aici la Shell, de exemplu, care se găsește în Golful Guinea, știm bine ce se întâmplă. În ceea ce privește Marea Arctică, sunt probleme pentru că în acest moment nu avem capacitatea de a interveni aici și deci un element și un subiect demne de uh, luat în considerare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bas este Berichterstatter. Da, nu mai știu. Uh, Bas Eichhout este raportor? Da, acum vorbesc în numele meu și al colegului meu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și pentru această propunere. Vreau să vă spun că, în ce privește amendamentele, lucrăm împreună cu și intensiv cu multe alte grupuri. Susțin ce a spus și doamna Lepaj, numai ce. Ne dorim ca propunerea să fie în continuare consolidată. Ea este bună acum, însă e nevoie de mai multă claritate, de mai, mai multă soliditate a textului în ceea ce privește Arctica. Vreau să vă spun foarte clar că în această zonă ne este foarte greu să reacționăm, iar timpul de reacție este unul foarte redus. Și exact aceasta este situația bazinului arctic vă rog să uh, uh, înțelegeți că nu putem să permitem ca uh, zona arctică să fie lăsată în afara acestui raport. Și apoi ceva legat de uh, competențele ENVI, pentru că se pare că există aici o anumită luptă între competențele ENVI și ITRE. Eu vreau să spun foarte clar că ENVI este comisia competentă și nu are sens trimitem înapoi raportul la ITRE. Parlamentul European uh, și-a exprimat uh, poziția sa inclusiv după accidentul de la Deep Horizon, am votat o rezoluție și ar fi păcat să ne pierdem coerența și consecvența ca și Parlament uh, unit și în continuare sper eu. Apoi, e interesant că Comisia a fost foarte dură în ceea ce privește uh, Uh, sancțiunile financiare după Deep Horizon, s-a exprimat foarte dur, însă acum apar că s-a mai uh, plăștit. În sfârșit, în ceea ce privește accesul la justiție, amendamentul 120 este o copie directă din uh, directiva privind emisiile și nu se poate să ne reține un astfel de articol când vorbim despre companiile petroliere. Mulțumesc, domnul Stewart. Stevenson, ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am fost steward, acum m-am uh, transformat. Foarte pe scurt, domnule președinte. Mulțumesc pentru introducerea pe care am auzit-o aici. Într-adevăr, trebuie să fim prudenți. Nu putem să impunem un moratoriu în mod direct în loc să spunem moratoriu în ceea ce privește forarea în Arctica, trebuie să spunem ceva cum ar fi uh, monitorizare adecvată, etc. și respectarea siguranței. Pentru mine cel mai important element este următorul. E vorba de faptul că de la regulament trecem la directivă. Am fost la Stockholm luna iulie și vreau să vă spun că la o bibliotecă unde m-am deplasat am văzut 500 de milioane de volume, legislație eh, relevantă, pertinentă aici și toată această legislație trebuie aruncată la gunoi dacă o luăm de la capăt. O directivă ar permite o sporire și îmbunătățire a controlelor, însă Vreau să vă spun că cel puțin inspecții desfășurate în Marea Britanie acum sunt pur și simplu de cel mai înalt nivel. Unii s-au plâns de anumite precedente, însă e vorba până la urmă de inspecții care astăzi sunt desfășurate la un nivel foarte, foarte înalt. În orice caz, vă rog să fim prudenți, să nu avem consecințe nedorite și mă refer aici la ce s-ar putea întâmpla în sectorul pescuitului cu anumite propuneri. Vă mulțumesc! Doamna Vils, intervenție fără microfon. Nu nici funcție. Hai, ah, cool, thank you. Um, vielen Dank. Vă mulțumesc. Deja înaintea pauzei de vară am spus foarte clar în discuția pe care am avut-o că niște standarde ambițio- ambițioase peste tot în Uniunea Europeană sunt mai importante ca niciodată. Și nu trebuie să dăm înapoi din acest punct de vedere în fața lăcomiei de profit pentru profituri a, a concernelor a, petro- petroliere. Pentru că dacă nu, vom fi martori la tot mai multe catastrofe naturale forajele pentru a căuta gaz natural și petrol în zona arctică nu pot fi uh, acceptate. Asemenea, exploatări ar trebui să fie interzise. Nici o companie nu poate uh, purta costurile, nu poate fi uh, nu poate acoperi costurile unei catastrofe naturale în zona arctică. Și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani uh, ne arată foarte clar că până când uh, se va întâmpla un accident în zona arctică, nu va mai trece foarte mult timp. Eu sper că dumneavoastră, dragi colegi, veți sprijini amendamentele care merg în această direcție, interzicerii exploatărilor în zona um, arctică. Apoi, când vine vorba de tragerea la răspundere, dacă se întâmplă un asemenea accident, atunci uh, Uh, compania respectivă trebuie să poată acoperi toate costurile cauzate. Principiul poluatorul plătește trebuie să fie folosit în toate cazurile, astfel încât companiile petroliere să poată fi la, trase la răspundere pentru toate um, daunele aduse mediului înconjurător. Nu trebuie să fie stabilite niște plafoane uh, superioare uh, astfel încât o companie trebuie să își pregătească fondurile financiare necesare înainte de a începe o asemenea exploatare. Raportorul consider că merge în direcția uh, potrivită și sper că și colegii vor accepta această direcție. Mulțumesc, acum Linda McEwan are cuvântul. Foarte pe scurt, eu am un singur amendament în legătură cu articolul 18, uh, unde se amintește dimensiunea externă. La propun- propunerea Comisiei um, spune că Uniunea Europeană trebuie să încerce să impună standarde și în exploatările externe. Eu cred că formularea ar trebui să fie una și mai uh, puternică. După dezastrul din Golful Mexic, S-a spus că în Uniunea Europeană nu există același uh, standarde ca și acolo. Nu pot să înțeleg această situație. Avem nevoie de standarde înalte peste tot pe planetă. Nu putem aștepta mai puțin decât acest lucru. Și aș dori să întreb Comisia ce, cum monitorizează condițiile de muncă a resortisanților din țări terțe care lucrează pe platforme uh, uh, euro, europene. Doresc să vă întreb dacă monitorizați situația condițiilor de muncă acestor uh, resortisanți din țări terțe sau nu. Am auzit că există probleme mari legate de aceste condiții de muncă. Mulțumesc, uh, spune domnul președinte, și acum dau cuvântul Comisiei Ian Panec, șef de unitate, este alături de noi și vă rog să fiți cât mai succint dacă este posibil, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au cuvântul, doresc să mulțumesc și raportorului. Noi salutăm uh, acest raport. Uh, amendamentele sunt destul de numeroase, dar le analizăm fiecare în parte și vedem că el încearcă să consolideze, de fapt, propunerea făcută de noi anul trecut. Dacă îmi permite să mă refer la trei puncte care au reieșit din discuțiile pe care le-am avut până acum și care, din punctul nostru de vedere, sunt cruciale în contextul discutării amendamentelor. Pentru a răspunde doamnei McKevin, nu sunt în poziția de, de a vă da niciun fel de informație în acest punct de vedere, pentru că uh, DG Employment se ocupă de acest uh, aspect, dar mă voi asigura că veți primi informațiile necesare. Poate o informație uh, anecdotică aș putea să vă dau, dacă știu eu uh, bine, jurisdicția um, jurisdicția în care are loc, uh, au loc aceste explo- exploatări uh, în Uniunea Europeană este una care ține seama de standardele necesare pentru respectarea condițiilor uh, de muncă pentru muncitori. Înțeleg că dumneavoastră vă referiți la cetățenii din state terțe. Și acest lucru este un uh, lucru mai special. Acum, din punctul de vedere al responsabilității, eu doresc să mă asigur că toată lumea uh, înțelege că comis, pentru comisie aspectul legat de responsabilitate este unul foarte important nu sunt de acord cu afirmația conform căreia ne-am fi, uh, am fi renunțat la ambiția inițială că textul este unul diluat. Ei bine, propunerea ține seama de analiza de impact și am acordat o atenție sporită uh, responsabilității, am revizuit, am văzut ce există în acest moment, ce este fesabil în cadrul structurilor de piață actuale și am ajuns la concluzia că nu putem găsi în acest moment o soluție rapidă și că trebuie să depunem uh, pași suplimentari, pași pe care îi facem în acest uh, moment pentru a găsi o abordare adecvată acestui punct legat de, de responsabilitate. Unele puncte sunt importante, siguranța financiară în domeniul legislativ, acest lucru este, va fi pus în uh, aplicare în viitorul uh, apropiat, deci vă asigur că efectuăm mai multe studii pentru a clarifica situația, dar în acest moment, după cum v-am spus, nu considerăm că există o soluție care să poate fi pusă în aplicare cât mai repede. Când vine vorba de EMSA, suntem cu toții de acord că această agenție ar putea avea un rol mai substanțial în noul cadrul uh, de reglementare dar sunt de acord cu raportorul că ar putea, de exemplu, sprijini statele membre prin monitorizare, prin colectarea de date și nu prin implicarea directă în activități de supraveghere. Acestea ar trebui să țină în continuare de statele membre, pentru că statele membre sunt cele care decid cine și ce activitate efectuează în jurisdicția lor, deci ei, statele membre trebuie să aibă și uh, Um, puterea de supraveghere. Acum, în legătură cu câmpul petrolier Elgin și cele întâmplate acolo, trebuie să spun că Elgin reprezintă un exemplu foarte bun despre cum un regim care funcționează foarte bine poate proteja siguranța și sănătatea muncitorilor într-o situație, într-o, într-un, într-o situație non-standard, dar este un exemplu care ne arată că lucrurile trebuie să se modifice și în Regatul Unit. Și pot să vă spun că după ce muncitorii au fost, um, au fost evacuați de pe platformă, a existat această discuție de ce mai arde focul de veche și așa mai departe. Era o platformă care, da, dacă este o, o platformă unde se exploatează nu doar gaz, ci și petrol, dar dacă ar fi acest, dacă s-ar întâmpla acest lucru, uh, cum ne asigurăm că hidrocarburile nu, dau, nu dăunează prea mult mediul înconjurător și așa mai departe. Deci, pe lângă experiența pozitivă în urma acestui incident, au apărut mai multe noi întrebări. Deci, trebuie să vedem care va fi rezultatul anchetei finale și pot să vă spun că sistemul Regatului NIT lucrează la turație maximă pentru a ajunge la un verdict final asupra celor întâmplate acolo și uh, când va veni acest verdict, vom vedea dacă cele întâmplate au fost bune, dacă pot fi bunătățite și așa mai departe. Și cred că am spus destule și mă voi opri aici. Vă mulțumesc! Votul în Comisia Envi va avea loc pe data de 19 septembrie, votul în Comisia ITRE va avea loc pe data de 10 octombrie. Următoarea Uh, întâlnire va avea loc pe data de 19 și 20 septembrie aici la Bruxelles. Două zile cu discuții foarte interesante. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru participare. Domnul președinte, mulțumesc și interpreților. Mulțumim și noi.